Stimați colegi, credem, cred că ar trebui să începem ședința. Și astăzi, pentru a doua oară în decursul președinției ungare, domnul ministru Tamas Feleghi este prezent. Dânsul este responsabil pentru dezvoltarea regională. Îi mulțumim pentru faptul că a venit aici și pentru că dorește să ne spună care este stadiul uh, dezvoltării regionale în uh, Ungaria. Aveți cuvântul. Uh, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony! Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Bună ziua tuturor celor care sunt uh, prezenți în sală sau ne urmăresc pe internet. Doresc să vă spun tuturor bine ați venit. Mă bucură faptul că sunt din nou prezent aici și că pot să vă prezint care este starea actuală a lucrurilor și care sunt lucrurile pe care le mai avem de făcut. Așa cum am uh, ajuns la acordul din ianuarie, sau cel puțin așa am considerat eu, că în ianuarie stabilisem faptul că vom avea o nouă întâlnire în cadrul căreia o să vă spun care este progresul pe marginea unor teme politice importante și apoi pot să vă spun și ce alte sarcini avem în față. Cred că este evident că ne aflăm la începutul unei noi ere. Situația economică din Uniunea Europeană a arătat foarte clar că politica de coeziune din Uniunea Europeană trebuie uh, consolidată pentru ca un, pentru ca Uniunea Europeană să fie un actor global important. Această politică trebuie să fie mai eficientă față de cât a fost până în acest moment, pentru ca statele membre să-și consolideze competitivitatea și astfel să contribuie la calitatea vieții cetățenilor europeni. Doar printr-o anumită modalitate Uniunea Europeană poate avea succes și anume dacă ținem cont de toate aspectele teritoriale în momentul în care punem în aplicare strategiile noastre. Nu trebuie să uităm niciodată specificitățile regiunilor individuale în momentul în care punem în aplicare programe sau uh, programele de monitorizare aplicării acestora. Dacă ne dorim să punem în aplicare cu succes și să atingem obiectivele strategiei Uniunii Europene 2020 și a politicii de coeziune, trebuie să ne asigurăm că vom ține seama de aspectele teritoriale. Președinția ungară dorește să realizeze progrese în acest domeniu, adoptând uh, agenda teritorială a Uniunii Europene. Am uh, ținut seama și ținem seama de, de informațiile venite din partea Comisiei și din partea Parlamentului European și sperăm că aceste două instituții vor ține seama de aspectele ter- teritoriale. Unul dintre obiectivele primare în politica regională este dezbaterea pe marginea viitorului politicii de coeziune. Noi am dorit să asistăm acest proces pentru ca din uh, propunerile făcute, pentru ca propunerile din cel de-al cincilea, cincilea raport să um, fie puse în aplicare. Avem o viziune în ceea ce privește politica de coeziune a Uniunii Europene. Este vorba de o politică care se concentrează pe obiectivele strategiei 2020 și pe solidaritate. Este vorba de o strategie care pune în centru rezultatele, care este eficientă din punct de vedere al costurilor și care, se, care face recurs la cât mai puțină uh, birocrație. Permiteți-mi să revizuiesc rezultatele președinției ungare până la acest moment și aș dori să mă refer să subliniez câteva aspecte. Pe baza rezultatelor uh, partenerilor noștri în cadrul triului prezidențial, ne-am referit la concluziile, am adoptat concluziile Consiliului din 27 februarie 2011. Care a fost uh, obiectivul acestor concluzii? În primul rând, să răspundem uh, argumentelor prezentate în acest raport. În al doilea rând, să facem un rezumat a domeniilor în care statele membre au ajuns la un consens. În aceste concluzii sunt prezentate toate zonele în care există un acord între statele membre. În primul rând, statele membre sunt de acord că politica de coeziune reprezintă un instrument foarte important în politica europeană care contribuie foarte, uh, foarte bine la alinierea uh, diferențelor dintre statele membre. Statele membre ar dori să evite subminarea obiectivelor politicii de coeziune și uh, a obiectivelor strategiei 2020. Dacă implementăm aceste obiective, cele două politici, cele două strategii nu ar trebui să fie subminate statele uh, membre sunt de acord asupra faptului că trebuie să ținem cont întotdeauna de specificitățile locale, regionale, însă în același timp această politică trebuie să aibă o abordare integrată. În concluziile Consiliului s-a afirmat faptul că este nevoie de un cadru de reglementare mai clar și au S-a subliniat de asemenea că punerea în aplicare trebuie să fie mai eficient, eficientă și mai orientată înspre rezultate. Pe data de 21 februarie 2011, pentru prima dată, Consiliul pentru Afaceri Generale a discutat uh, aspecte legate de politica de coeziune la nivelul Consiliului. Toți cei care au luat cuvântul au subliniat faptul că punerea în aplicare trebuie să fie simplificată, și că trebuie să există flexibilitatea necesară la nivelul statelor membre și al regiunilor. Statele membre au uh, subliniat și aspectele legate de orientarea către rezultate și eficiența costurilor. Președinția maghiară a organizat și alte întâlniri între 29 martie și 1 aprilie acest an pentru statele membre și pentru statele candidate la întâlnirea din 29 martie și din 30 martie ne-am întâlnit cu director general responsabil pentru dezvoltarea teritorială, care ne-au oferit o evaluare și o revizuie, revizuire a acestui domeniu și au pregătit adoptarea documentului TEN până în, dou- până în 2010, 2011. În aprilie am discutat viitorul politicii de coeziunea și abordarea integrată. Doamna președinte a Comisiei Regii, doamna Hübner, a participat la această întâlnire. În concluzie, putem să spunem că una din cele mai urgente sarcini este pregătirea la timp a reglementărilor. Însă, în același timp, atingerea la un punct comun pe marginea celor mai importante aspecte pe baza experienței trecute, am văzut că avem nevoie de mult timp pentru a ajunge la o poziție comună. Avem nevoie de suficient timp pentru a lansa programele de după 2014. În viitor va trebui să ne concentrăm de asemenea pe aspectele teritoriale. La conferința despre viitorul politicii de coeziune, toți participanții au fost de acord asupra importanței flexibilității și a aspectelor locale. Acest lucru este important deoarece nu trebuie să uităm niciodată nevoile locale. Nu ar trebui să combinăm prioritățile tematice cu categoriile de costuri. Toți participanții au fost de acord că abordarea care țină seama de rezultate este cea adecvată. Au fost uh, exprimate însă îngrijorări uh, în ceea ce privește nou sistem de condiționalități. S-a subliniat uh, necesitatea de a evita noi uh, sarcini administrative suplimentare. S-a spus că um, se pot uh, aștepta, se pot accepta doar condiționalitățile asupra cărora participanții au un grad de influență, deoarece um, abordarea conform căreia asumarea proiectelor este subliniată este cea mai bună. Trebuie să existe o armonizare mai mare între fondurile folosite în acest domeniu. Participanții s-au, uh, și-au exprimat temerile în ceea ce privește condițiile uh, diferite legate de aceste uh, fonduri. S-a pus accentul pe folosirea unor stimulente uh, pozitive. Toată lumea a fost de acord că concentrarea tematică reprezintă instrumentul potrivit pentru a crea masa critică care va asigura o, o modificare reală și o folosire mai eficientă a acestor fonduri. Pentru aceasta, desigur, um, avem nevoie de un sistem mai simplu și mai transparent. Participanții la această conferință au fost uh, de acord cu faptul că avem nevoie de o, de o abordare integrată. În ceea ce privește sarcinile pe care le avem încă în față, aș dori să mă refer pe scurt la acestea. Există unele aspecte care sunt uh, discutate, uh, concentrarea tematică, condiționalitatea și sistemul de stimulente. Acestea sunt prioritățile, acestea sunt lucrurile care au fost discutate și am dorit să ne concentrăm asupra lor în săptămânile care urmează. Am dorit să existe cel puțin un proiect de ruli cât mai curând posibil și să ajungem la un punct uh, comun pe marginea uh, cât mai multor puncte. În momentul în care vom uh, crea, vom redacta actul TE 2020, dorim să ajungem la o la o coeziune teritorială care să asigure punerea în aplicare a obiectivelor politice de coeziune și a strategiei 2020. În ceea ce privește temele, planificarea strategică, mecanismele de, de implementare, abordare integrată și orientare către rezultate. Acestea sunt temele principale asupra cărora ne vom concentra în următoarele întâlniri ale Consiliului. Am dorit să auzim Um, care sunt uh, temerile din partea statelor membre și desigur am dorit să primim informații și din partea Comisiei Europene pentru a scurta astfel procesul de negociere care va duce la uh, adoptarea legislației. Vom uh, rezuma toate aceste informații primite din partea Comisiei într-un singur document. Toate pozițiile care ne vor fi transmise vor fi uh, Uh, integrată și vor fi discutate în cadrul întâlnirii din 19-20 mai de la Gădele. Este vorba de o întâlnire informală a ministrilor. Și la sfârșitul președinției ungare, desigur, dorim să ajungem la uh, concluzii ale Consiliului. Sigur, politicile noastre vor fi continuate de către președinția poloneză. Ne-am pus de acord asupra principiilor și să sperăm că ne vom apropia de atingerea obiectivelor noastre. Toată această muncă va face posibil ca politica de coeziune să fie mai eficientă, ca rezultatele să poată fi măsurate mai bine și ca procedurile administrative să fie simplificate. Desigur, urmărim și munca dumneavoastră îndeaproape și am dorit să mulțumim uh, Parlamentului European pentru sprijinul acordat președinției ungare în domeniul politicii de coeziune. Am uh, citit raportul pregătit de Marcus Piper și aș dori să subliniez că faptul că Conținutul acestui raport acoperă rezultatele președinției ungare. Pentru noi un punct este foarte important. Politica de de coeziune a Uniunii Europene în practică pune în aplicare obiectivele strategiei uh, UE 2020. Apoi, un alt aspect este important, politica de coeziune ar trebui să se concentreze asupra obiectivelor uh, prevăzute în tratatul de funcțiune a Uniunii Europene. Salutăm această abordare și salutăm faptul că aspectele teritoriale sunt uh, recunoscute de către raportor, lucruri care sunt uh, centrale și în abordarea președinției noastre. Există un alt raport uh, foarte important pentru noi, pregătit de domnul Oldric Vlașac, care subliniază um, planificarea integrată strategică și care se referă la anumite zone strategice. Astfel putem vedea cât de diversă este această politică de coeziune. Aș dori să vă spun că în săptămânile care urmează ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în munca noastră. Ca și în trecut, v-am invitat și vă vom invita la evenimentele pe care le vom organiza. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să dau acum uh, cuvântul colegilor. Marcus, dorești să începi? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule ministru, pentru declarațiile dumneavoastră foarte clare cu privire la viitorul politicii structurale și cu privire la modul în care doriți să acompaniați această politică în calitate de președinție. Aș dori să mă refer la două aspecte. Odată, ceea ce ați numit dumneavoastră condiționalitate și, în al doilea rând, propunerea Comisiei pentru o așa numită categorie intermediară. O categorie a regiunilor care au un PIB uh, între 75 și 90%. În ceea ce privește uh, condiționalitatea, ați spus că înțelegeți dacă se impun anumite cerințe care sunt în legătură cu politica de coeziune și pe care dumneavoastră, în calitate de stat, le puteți uh, influența. Aș dori să subliniez uh, următorul lucru. Când vedem uh, discrepanțele din fondul, fondul, fondurile structurale, ele au, s-au redus, au ajuns la 11% și numai 9% din 90% uh, uh, dintre aceștia se referă la uh, contracte publice. Același lucru este valabil în uh, dreptul uh, cu privire la concurență. De cele mai multe ori, uh, companii publice ajung să se implice în aspecte, în treburi, în aspecte private. Deci, trebuie să spunem că dreptul uh, cu privire la concurență trebuie să fie aplicat și implementat și aplicat în statele membre și numai după aceea uh, statele membre vor putea beneficia de pe urma fondurilor europene. Aș vrea să știu în ce măsură veți accepta astfel de propuneri sau ce până la urmă nu ați mai acceptat deloc dacă uh, Europa ar dori să impună niște cerințe mai stricte. În al doilea rând, Aș dori să mă refer la aceste categorii intermediare. Nu v-ați referit foarte în detaliu la ele. Comisia propune uh, ca uh, regiunile care au beneficiat de pe urma celor mai mari uh, finanțări să beneficieze de, în continuare de un fel de, de un anumit tip de susținere, aproximativ 20 de regiuni ar deveni un fel de regiuni intermediare. De exemplu, regiunea Lüneburg, în zona Hamburg, are aproximativ 80-85% din PIB și pentru foarte mult timp ar fi o zonă finanțată, o regiune finanțată de către Uniunea Europeană dacă ar fi să creăm această nouă categorie. Dar trebuie să vă spun că este o regiune bogată uh, Uh, dacă nu chiar una cu, dacă nu doar una cu un nivel de bunăstare foarte ridicat, această regiune. Bineînțeles că ar putea să existe avantaje în crearea unei astfel de categorii intermediare, dar uh, am unele semne de întrebare. Aș dori însă să știu poziția președinției Consiliului în acest sens. Mulțumesc, domnul Vlasac. Domnule ministru, dați-mi voie în primul rând uh, să salut prezentarea dumneavoastră și să menționez două puncte care sunt foarte importante pentru mine. Odată ce aceste puncte vor fi îmbunătățite, impactul lor va fi extraordinar. Odată este vorba de flexibilitate și, în al doilea rând, este vorba de o abordare integrată modul în care văd eu aceste uh, principii, aceste concepte, este uh, ca ele să fie aplicate la finanțare. Știți că încercăm să introducem uh, finanțarea pe bază de proiect din uh, surse multiple. Ar trebui să luăm în considerare și asta. De asemenea, ar trebui să luăm în considerare instrumente de inginerie financiară, cum ar fi Jessica. Ar trebui să ne bazăm pe cele mai bune practici astfel încât instrumente precum Jessica să poată uh, fi competitive în fa uh, față de alte instrumente bancare de pe piață. Dacă condițiile sunt mai puțin favorabile decât un credit obținut de la o bancă, aceste instrumente nu vor fi utilizate. O ultimă remarcă se referă la utilizarea uh, fondurilor private, fonduri proprii uh, în astfel de proiecte, cum ar fi în parteneriate public-private Cred că uh, trebuie clarificat acest uh, subiect. Trebuie să fie atât de clare încât uh, cei care doresc să utilizeze un astfel de instrument să nu se teme, să nu se teamă de a solicita. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru că facem acum bilanțul politicii de coeziune anterioare și facem o reflexie asupra viitorului acestei politici, Considerăm că această politică, așa cum este ea astăzi, și din punct de vedere istoric a fost concepută ca o politică de coeziune pentru ca regiunile mai sărace să ajungă la nivelul celorlalte. La început era vorba de Spania, acum bineînțeles e vorba despre țările din Est. Și ajungem să avem în sfârșit rezultate tangibile și de aceea politica de coeziune este absolut justificată și are o forță politică deosebită. Însă, pentru viitor, această politică de coeziune poate ar trebui să se deplaseze spre o politică de reglementare teritorială. Ce înseamnă aceasta? Reglementarea financiară, care este acum pe cale să fie implementată, are nevoie și de o reglementare teritorială, astfel încât dezvoltarea economică a Europei să fie bine împărțită geografic, în mod armonios și să nu existe o separare în zone atractive și mai puțin atractive. Pentru că altfel, după câteva generații, ce se va întâmpla? Vom avea un o adevărată avalanșă spre aceste zone atractive și, din potrivă, în zonele mai puțin atractive. Iată de ce avem nevoie de această nouă politică de coeziune nouă și, tocmai din acest motiv, grupul nostru susține ideea lansată de comisie pentru a avea noi categorii de regiuni intermediare. E vorba de un pas calitativ pentru a trece de la politica de coeziune pe care am avut-o până astăzi și care a ajutat regiuni care din punct de vedere istoric erau mai înapoiate pentru a recupera această diferență și acum ne îndreptăm spre viitor, spre o nouă politică într-o Europa mai omogenă cu ajutorul unor instrumente, în special a unor instrumente financiare astfel încât acest concept de regiuni intermediare este cel care justifică această abordare pentru noi și îl susținem. Mulțumesc, doamna Smolcova. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, to, čo ste povedali, tak... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, pot sprijini ceea ce ați spus. Fie că este vorba de Europa strategi strategia Europa 2020 sau uh, politica de coeziune, mă bucur că este Ungaria la președinția Uniunii Europene pentru că este o țară foarte apropiată de această politică de coeziune. Urmează Polonia. Ambele țări uh, sunt apropiate de țara mea, Slovacia. Când vorbim despre obiective, în general, în Parlament, în Consiliu, în Comisie, am reușit să ajungem la un acord probleme nu există în acest sens. Probleme, uh, cu probleme ne întâmpinăm când vorbim despre buget, despre priorități. Pe mine m-ar interesa ce poziție concretă are președinția maghiară când este vorba de uh, viitorul cadru financiar. Foarte des se vorbește despre câți ani va dura acest cadru, 5 ani sau 7 ani. Vă rog să dacă puteți să-mi răspundeți. Domnul Boștinaru. Cer. ne pe minister Felegi. First, there is now a... Mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, a apărut un nou concept. În raportul Gariga a apărut acel concept use it or lose it. Folosește banii sau pierde sau beneficiile. Ce poziție uh, aveți cu privire la asta? În al doilea rând, ce ar trebui să conțină noul contract pentru dezvoltare și investiții? Nu există încă, dar uh, când va exista, ce ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre, ce ar trebui să fie obligatoriu pentru regiuni. Iar apoi, ce fel de Uh, măsuri sunt prevăzute pentru subcontractanți, pentru că una dintre cauzele creșterii dramatice a oricărui kilometru sau oricărei unități de infrastructuri, deci una din, unul din motivele creșterii prețurilor pentru aceste tipuri de infrastructură este numărul mare de subcontractanți. Ce se poate face pentru a proteja banii europeni și pentru a utiliza mai bine și banii de uh, cofinanțare. Mulțumesc, Karima Deli. Euh, monsieur le ministre, vous n'avez pas abordé une question... Mulțumesc. Domnule ministru, n-ați vorbit despre un element esențial pentru politica de coeziune, și anume indicatorii. Pentru că există o adevărată urgență în ziua de astăzi să se discute această chestiune și anume care sunt ceilalți indicatori față de PIB care să permită această evoluție pentru cetățenii europeni. Acești noi indicatori trebuie incluși în noul program al viitoarei politici de coeziune. Eu provin din regiunea Île-de-France, o regiune bogată din punct de vedere al PIB-ului, însă cu mari inegalități sociale. Iată de ce e nevoie de noi criterii, cum ar fi sărăcia, șomajul și așa mai departe. Avem această obligație și de asemenea să includem și criteriul de mediu, pentru că ne confruntăm cu o dublă provocare în ziua de astăzi, o provocare de mediu și în special de natură socială. Mulțumesc. Uh, thank you. As minister has to leave at 15. Mulțumesc. Uh, domnul ministru va trebui să plece în, la fără un sfert, deci uh, îi vom acorda ocazia să răspundă la întrebări. Aveți cuvântul, domnule ministru mulțumesc, președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru întrebările și comentariile dumneavoastră. În primul rând, am dedus două lucruri din uh, observațiile dumneavoastră. În primul rând, faptul că politica de coeziune este crucială pentru viitorul Uniunii Europene. Și în al doilea rând, faptul că această politică trezește foarte multe emoții, dar ridică și foarte multe întrebări. Lucru pozitiv și negativ în același timp. Însă noi dorim să integrăm toate aceste aspecte în abordarea noastră și în modul în care vedem aceste procese noi de-a lungul cărora va fi creată noua politică de coeziune. În... Au fost uh, mai multe întrebări, unele nu mi-au fost uh, foarte clare, însă trebuie să vă spun că, în general, este foarte important să menționăm și ceea ce, spunea, ceea ce menționa doamna Mol Smolkova în ceea ce privește condițiile economice și cadrul financiar mai ales în situația actuală, acest punct va fi unul cheie pentru viitorul politicii de coeziune. Președinția ungară, de la bun început, a sprijinit abordarea conform căreia politica de coeziune și finanțarea acesteia trebuie să rămână la același nivel ca cel de până acum. Este o prioritate crucială pentru președinția maghiară. Pe lângă coeziunea uh, teritorială. Coeziunea economică a fost adăugată ca o a treia dimensiune. Așadar, fondurile ar trebui să fie uh, disponibile măcar la același nivel ca cel de până acum. Este poziția fermă a președinției maghiare. Din, din reuniunile cu miniștri și experți pe care le-am avut, mi s-a părut că este opinia deținută și poziția majorității statelor membre. Bineînțeles că există însă și alte poziții. De exemplu, când uh, se vorbea despre accentul pus pe uh, reducerea decalajului. E bine, în politica de coeziune dorim să avem o abordare integrată. Dorim să facem o legătură între diferite aspecte ce țin de dezvoltare, care altfel ar fi uh, separate pe diferite domenii de politică. Este așadar un instrument politic foarte important, fără care strategia Europa 2020 nu ar putea să fie implementată. Așadar, resursele financiare ar trebui să fie stabilite corespunzător. În ceea ce privește utilizarea fondurilor pe obiective sau pe, bazate pe obiective sau rezultate și indicatorii cu privire la rezultate, am discutat acest lucru în uh, ianuarie. La momentul respectiv am spus că președinția ungară sprijină extinderea uh, sau utilizarea unui număr mai mare de unui număr mai mare de uh, indicatori. Cred că în acord cu majoritatea statelor membre am dorit să creem indicatori asupra cărora statele membre pot avea un impact, dar și pe care statele membre le po îi pot accepta. Aș dori să subliniez faptul că politica de coeziune nu este o politică dictată de sus. Trebuie să adaptăm această politică la specificitățile fiecărui stat membru. Ați menționat aspectele teritoriale în opoziție cu aspectele ce țin de reducerea decalajului între regiuni, apoi uh, competitivitate, abordarea bazată pe competitivitate și cea clasică bazată pe reducerea decalajului. E bine, cred că aceste lucruri ar trebui rezolvate la un nivel politic. Voi reitera așadar poziția exprimată în ianuarie. Și poziție care a fost și uh, confirmată în reuniunile din ultimele săptămâni. Ar trebui să fim uh, consecvenți și ar trebui să subliniem aspectul ce ține de reducerea decalajului între regiuni, dar și aspectul ce ține de competitivitate. Ambele ar trebui consolidate în regiunile unde este necesar să se facă acest lucru și din punct de vedere teritorial. Az, hogy, eh, hogy eh, visszatérve az indikátorok kérdésére, Revenind la indicatori, adevărul este că în ultimele săptămâni după mai multe reuniuni la nivel uh, politic, dar și de experți, nu am auzit o uh, propunere cuprinzătoare. Există idei uh, diferite, dar nu există o propunere cuprinzătoare, complexă, cu privire la modul în care un astfel de nou concept poate fi inclus în procesul de luare a deciziilor proces uh, utilizat acum în Uniunea Europeană. Cred că cu siguranță un astfel de concept este dezvoltat undeva, dar dacă am pune oamenii să voteze acum, cred că la ora actuală oamenii ar vota pentru astfel de indicatori, însă o astfel de idee trebuie să fie formulată astfel încât să poată și funcționa. În plus, este foarte important să discutăm noile perspe noua perspectivă financiară În momentul în care această discuție va începe în mod serios, criteriile pentru noua politică de coeziune ar trebui să fie deja stabilite, pentru că politica de coeziune va avea o șansă să obțină finanțare la nivel, un nivel adecvat dacă se va întâmpla acest lucru. În ceea ce privește comentariile lui Marcus, n-am înțeles exact întrebarea specifică pe care urmai să, să mi-o adresez. Probabil că nu am înțeles eu bine. Dacă puteți să o repetați, vă rog. Doar întrebarea, ca să înțeleg mai bine. Cu plăcere. Prima întrebare Deci, prima întrebare se referea la condiționalitate Așadar, la faptul că Uniunea Europeană impune condiții statelor membre și le spune primiți banii, fondurile respective, numai dacă respectați anumite sau aplicați, transpuneți anumite reglementări europene. De exemplu, în ceea ce privește concurența, achizițiile publice, pentru că acesta este punctul slab a, în ceea ce privește utilizarea abuzivă a fondurilor. Deci, uh, să se impună condiții pentru obținerea fondurilor. Puteți accepta asta sau vi se pare că merge prea departe? În al doilea rând, a doua întrebare se referea la categoriile intermediare. Regiunile care au depășit uh, plafonul de 75% vor primi o finanțare tranzitorie, însă nu numai aceste regiuni, ci toate regiunile din Europa care sunt între 75 și 90%. Așadar, inclusiv regiuni cărora le merge chiar foarte bine, cărora, de fapt, nici nu le mers vreodată uh, prea rău. Avem o serie întreagă de astfel de exemple dar uh, regiuni în care s-ar putea justifica o, o astfel de abordare. Această nouă uh, categorie, 22 de noi regiuni care urmează să fie sprijinite de Europa, avem nevoie de ele? Mulțumesc. Întrebarea este clară acum. Îmi cer scuze că uh, v-am rugat să, le repeta, să, întreb, să repetați întrebările. În ceea ce privește prima întrebare, răspunsul este da. Da, din acest punct de vedere, condiționalitatea ar trebui să fie impusă și noi o vom sprijini. Bineînțeles că vor exista condiții. Acest lucru nu se va face fără implicarea statelor membre. Regulile trebuie să fie foarte clare, iar uh, cadrul va fi și el foarte clar. dacă ați pus această întrebare pentru că sprijiniți această idee, da, și eu o sprijin pentru că este necesară astfel încât politica de coeziune să fie eficientă și credibilă. În ceea ce privește a doua întrebare, în trecut, acum doi ani și jumătate, trei, am trecut printr-o criză care ne-a arătat că nici în Europa și nici altundeva nu există teritorii care să nu aibă niciun fel de nevoie de sprijin sau de, să nu aibă nevoie de niciun fel de instrument cum uh, este el oferit de către politica de uh, coeziune. Așadar, abordarea mea este pozitivă față de această idee. De exemplu, problemele regiunii Île-de-France sunt similare Uh, în acest sens. Deci, din punctul de vedere al președinției, sprijin această idee. Mulțumesc, domnule ministru, în numele tuturor. Aș dori să vă spun că apreciem cooperarea cu președinția maghiară și deschiderea dumneavoastră cu privire la participarea reprezentanților Parlamentului la toate reuniunile organizate de președinție. Trebuie să vă spun și din propria mea experiență că este uh, destul de nemai întâlnit să avem o poziție atât de clară din partea Consiliului cu privire la, cu, uh, Consiliului de Afaceri Generale. Deci, într-o, într în această etapă atât de timpurie, să avem așa o poziție clară. Așadar, vă mulțumesc încă o dată și uh, sperăm să vă reîntâlnim la, pe la uh, finalul președinției. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mă voi întoarce. Uh, so, as we have Marcus here, uh, we can move to the point. Marcus este prezent și acum vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este al doilea schimb de opinii pe marginea raportului domnului Marcus Piper despre viitorul acestei politici și aș dori să îi informez pe colegi că și Michel Dalba, reprezentantul Comitetului Regiunilor, este aici în sală. De asemenea și reprezentantul Comitetului Economic și Social este prezent aici. Însă aș dori să încep cu Marcus. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând aș dori să mulțumesc, uh, să-mi exprim mulțumirea pentru reacțiile stârnite de actul meu, de, de documentul meu. Aici am pus 36 de întrebări și, într-adevăr, um, unii deputați chiar au făcut uh, efortul de a răspunde la toate aceste 36 de întrebări. Au fost, uh, am primit foarte multe sugestii și am încercat să țin seama de toate acestea în raportul meu acest raport are o filozofie de bază. Politica de coeziune, uh, fondurile structurale, nu trebuie să le considerăm un obiect în sine, un obiectiv, un cel în sine, ci trebuie să ne gândim la politica de coeziune ca la un instrument pentru a pune în aplicare alte domenii importante din uh, politica Uniunii Europene și mai ales uh, obiectivele Uniunii, uh, strategiei Uniunii 2020, domeniile energetic, cercetare și inovare și așa mai departe. În acest raport, eu sunt de părere că ar trebui să păstrăm uh, sumele și cuantumul acestor sume de coeziune din diferite motive care sunt explicate în acest raport. Și sunt de părere de asemenea că pe lângă acest mesaj uh, central, um, fondurile structurale sunt un instrument al strategiei 2020. Sunt uh, reflectă o, o un principiu fundamental al politicii noastre, politicii noastre de coeziune. Ce înseamnă acest lucru? Toate aceste aspecte trebuie să le punem în aplicare împreună cu statele membre, împreună cu regiunile și nu trebuie să existe această formă centrală um, în domeniul uh, climatic și așa mai departe. Deci trebuie să existe această um, împărțire a fondurilor. După părerea mea, politica structurală, așa cum funcționează în acest moment, funcțion- eh, merge bine. Am redus decalajele care există în dif- între diferitele regiuni, am contribuit foarte mult la atingerea obiectivelor legate de competitivitate în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană deoarece au existat impulsuri legate de inovare, impulsuri care s-au manifestat din regiuni. Însă am putut ajunge la această situație doar datorită faptului că a existat această capacitate de uh, sprijinire uh, orizontală în, uh, în uh, perioada respectivă. Deci nu, nu a existat, uh, nu a existat situația în, în care nu am, uh, nu am fost uh, capabili să avem o uh, abordare rațională orizontală. În domeniul energiilor regenerabile am uh, putut să, cre- să creăm uh, grupuri nuclee unde există companii private care au parteneriate și colaborează uh, foarte bine cu universități și mă tem puțin în ceea ce privește această categorie intermediară um, că vom distruge tocmai această abordare foarte bună. Cred că vom, uh, cred că vom, uh, vom ajunge în situația în care uh, sprijin este uh, posibil doar în condițiile în care există infra- infrastructura necesară acolo la fața locului. Așadar, trebuie să lăudăm ceea ce s-a întâmplat până acum, trebuie să lăudăm filozofia care, s-a, care a stat în spatele acestor măsuri și acum ajung totuși la punctele critice. Sunt convins că putem să îmbunătățim și că trebuie să îmbunătățim eficiența și valoarea adăugată acestei politici. După părerea mea, piața internă are un rol foarte important. Dacă această piață funcționează, se intensifică contactele de afaceri exporturile cresc și se uh, creează mai multe locuri de muncă în regiunile respective. Piața unică funcționează doar dacă funcționează procesul legislativ european. Și în acest domeniu cred că există un uh, deficit în ceea ce privește uh, achizițiile publice, de exemplu, în ceea ce privește reglementarea prețurilor și, drept urmare, sprijin puternic abordarea Comisiei, potrivit căreia pe viitor acești, aceste fonduri să fie, aceste fonduri să fie legate de uh, aceste condiții amintite. Dacă în statele membre, să se pună întrebarea, funcționează bine achizițiile publice în statele membre, da sau nu? Dacă nu, nu mai există, nu mai vin fonduri de la Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește orientarea către rezultate, nu trebuie să uităm acest lucru trebuie să măsurăm progresul și pe baza unor indicatori concreți și uh, alocarea fondurilor trebuie să, să depindă de acest lucru, însă, după părerea mea, cred că trebuie să ne concentrăm asupra unor lucruri unde Uniunea Europeană este responsabilă. Și aș aminti aici cercetarea, uh, protejarea mediului conjurător uh, transfrontalieră în domeniul transporturilor, de exemplu. După problema mea, este problematic în momentul în care amintim anumiți indicatori, așa cum am văzut în prima listă înaintată de comisie, acolo se face o legătură de, între plata de fonduri cu, cu, cu numărul de copii din, dintr-o grădiniță. După părerea mea, aici există un pericol de a europeniza politica socială și de educație. Uh, facem promisiuni pe care nu le vom putea împlini uh, prin fondurile care stau la dispoziția politicii de coeziune. După părerea mea, în domeniile unde există responsabilități clare naționale, cum este uh, exemplul școlilor, aici cred că să, trebuie să evaluăm caracterul de uh, exemplu al uh, proiectelor și să vedem dacă asemenea proiecte pot fi uh, transpuse și în alte uh, regiuni. Nu trebuie să ne bazăm pur și simplu pe numărul, uh, pe numărul uh, de copii care se află la, uh, într-o grădiniță, înscriși la o grădiniță. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ținem seama de principiul, de, principiul subsidiarității în politica regională. Acum aș dori să um, numesc câteva lucruri care, după părerea mea, sunt uh, importante și pe viitor, concentrarea absolută pe regiunile cele mai slabe, pe uh, regiunile periferice. Acest aspect este foarte important și, după părerea mea, trebuie să păstrăm acest cel de uh, competitivitate orizontală. Am putea să ne gândim la inițiative comunitare în ceea ce privește uh, demografia, globalizarea, structurarea unică, însă să nu creăm o, o categorie intermediară care va duce la situația în care regiunile se, sunt mulțumite de faptul că se află în această categorie și consideră că, a devenit, că au devenit un model. Dacă vom fi de acord cu această propunere să avem o, o categorie intermediară, nu cred că vom mai putea scăpa de ea. Și cred că este un mesaj foarte bun faptul că multe regiuni din uh, Europa de Est au ieșit din acest program de, de, de sprijinire. Este vorba de foarte multe regiuni din Grecia, din Portugalia și, și așa mai departe. Și mă întreb dacă într-adevăr avem nevoie de această categorie um, intermediară, deoarece în aceste regiuni deja se, se creează sentimentul că uh, există acest sprijin uh, permanent și astfel ajungem la uh, subminarea credibilității politicii de, de coeziune. Cred că trebuie să ne concentrăm pe sprijinirea competitivității um, Uniunii Europene. Aș dori să mă refer și la alte aspecte de conținut să vedem cât de mult vom, uh, ne vom implica în infrastructură. După părerea mea, ar trebui să, ar trebui să sprijinim proiecte energetice decentralizate. Cred că acolo unde piața nu funcționează, am putea să avem o abordare comunitară. Și după părerea mea, în uh, zonele de graniță, um, putem asigura accesul la, la rețele energetice prin intermediul uh, obiectivului 3 și am propus ca procentul să fie uh, ridicat de la 2,5 la 7% în cadrul obiectivului 3 și, după părerea mea, ar fi vorba de o adevărată valoare adăugată europeană dacă în uh, aceste zone uh, transfrontaliere am sprijini accesul la rețelele transfrontaliere și dacă acest lucru se întâmplă cu acordul regiunilor respective. Cred că este vorba de un lucru care este vizibil în ceea ce privește contribuția concretă a Uniunii Europene. Și în acest uh, context, cred că um, finanțarea um, multiplă a fondurilor de dezvoltare din, din uh, diferite cadre ar trebui să fie um, ușurată, deoarece uh, dacă sprijinim, uh, de exemplu, într-un oraș un proiect pentru persoane cu dizabilități, putem sprijini și un alt proiect asemănător pentru ca fondurile respective să fie folosite eficient și pentru ca să nu ne ajungem în situația în care să ne întrebăm care a fost până la urmă contribuția Uniunii Europene. Așadar, în ceea ce privește acordurile de dezvoltare prevăzute a fi încheiate cu regiuni și, regiuni și cu statele membre, ar trebui să meargă în această direcție și sprijin din acest punct de vedere abordarea Comisiei. Eu am încercat să definesc ce înseamnă valoarea adăugată pentru proiecte europene în regiuni. Ar trebui să uh, vedeți aici uh, aspectele de la punctul 1 sau 2. În uh, concluzie, aș dori să spun câteva lucruri în ceea ce privește finanțele. Aș dori să limitez efectele acestei politici, cred că trebuie să există, există mai mare, o, o mai mare responsabilitate pe plan uh, regional. Um, implicarea sectorului privat trebuie să fie uh, consolidată și participarea de 90%, după părerea mea, trebuie să fie redusă, deoarece până la urmă, în prim uh, plan, nu se află proiectul dorit. În ceea ce privește controlul financiar, aici uh, am primit anumit câteva propuneri care se referă mai ales la autorizarea, la acreditarea autorităților de control. După părerea mea, ar trebui să existe o singură autoritate națională de control, autoritate însă care ar trebui să se supună unui proces de certificare, de autorizare european și în acest moment uh, cred că am putea avea încredere în această autoritate. Dacă statele membre nu sunt de acord cu acest, uh, cu acest proces, atunci avem dreptul, după părerea mea, să avem o densitate mai mare a controlelor în uh, statele membre respective. Și avem astfel un sistem în care putem să îi răsplătim pe cei care acceptă uh, sistemul de certificare, pe ceilalți va trebui să vedem uh, cum, cu mai mare atenție cum sunt folosiți uh, banii europeni. Ultima remarcă se referă la strategia de extindere a Uniunii Europene și aici repet o cerere a Parlamentului European. Ar trebui ca Comisia Regii să fie implicată mai puternic în politica de vecinătate și aceasta ținând cont și de ultimul uh, raport al uh, Curții Europene de Conturi. Nu, mă gândesc aici la exemplul României și Bulgariei, unde am fi putut să, să ne asigurăm că instrumentele de preaderare și în ceea ce privește uh, obiectivele politicii de coeziune să fie folosite mai bine o asemenea situație, ținând seama de negocierile de aderare cu Croația și cu Turcia, nu cred că ar trebui să se repete. Și după părerea mea, avem acum noi uh, analize din uh, punct de vedere uh, structural. Cred că integrarea Turciei um, ar, fi foarte, ar fi foarte problematică și repet acest lucru, această afirmație se bazează pe cifre actuale. Cam atât în ceea ce privește proiectul meu de raport. Doresc să mulțumesc din nou tuturor colegilor cu care am colaborat și sunt conștient de faptul că în anumite puncte trebuie să avem discuții chiar foarte largi, însă cred că această nouă uh, direcție conform căreia politica de coeziune să se, trebuie să se bazeze pe valoarea adăugată care provine din regiunea respectivă și rămâne în regiunile respective. Și această abordare permite o, o discuție deschisă și mă bucur această discuție pe care o vom avea cu colegii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Piper, pentru această prezentare provocatoare și plină de inspirație. Întotdeauna obțineți să ne prezentați ceva nou de câte ori faceți un raport. Aș vrea să vă spun care este regula de acum încolo. În mod normal, spre sfârșitul intervențiilor, trebuie să reduc timpul de vorbire, așa că vreau să fac acest lucru de la început. Avem 13 persoane pe listă, așa că vă rog nu depășiți limita de 2-3 minute, pentru că altfel nu vom termina la timp și probabil vom ajunge chiar la 15 persoane. Singura excepție sunt domnul uh, Michel Derbar și domnul Celdrone, care vor avea 3 minute, nu 2 pentru că vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Și acum dau cuvântul lui Michel Delbar. Madame la Présidente, merci. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru generozitatea de care dați dovadă. Doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului, Comitetul Regiunilor a adoptat avizul prezentat în legătură cu cel de-al cincilea raport al coeziunii cu o mare majoritate, doar trei voturi împotrivă s-au exprimat. Am analizat raportul domnului Piper și aș dori să intervin uh, pe scurt în legătură cu câteva puncte. Există câteva elemente de convergență importante și de asemenea câteva puncte de divergență. O primă convergență. Și noi, la Comitetul Regiunilor, cerem ca politica de coeziune să fie accesibilă tuturor regiunilor UE care doresc să aibă o dezvoltare economică. Este politica cu impact teritorial cel mai mare, deci politica cu cea mai mare vizibilitate din toate politicile Uniunii. Salutăm de altfel acea referință la guvernanța multinivel și la noțiunea de coerență teritorială și salutăm de asemenea faptul că raportorul a vorbit despre creșterea fondurilor structurale pentru cooperare teritorială la 7% din bugetul global. Acestea sunt puncte de convergență pe care le avem în legătură cu viitorul Fondului Social European și aici convergența este mare pentru menținerea politicilor de coeziune și menținerea nivelurilor regionale stabilite. Și noi ne opunem fondurilor monotematice și de asemenea indicațiilor făcute în favoarea regiunilor ultraperiferice și aici suntem îngrijorați și noi suntem de acord în ceea ce privește opoziția față de o reformă structurală a politicilor de coeziune. Noi dorim ca condiționalitatea macroeconomică să nu fie în detrimentul regiunilor și a orașelor, în ceea ce privește fondurile structurale destinate acestora, pentru că, de fapt, guvernele naționale sunt cele care nu respectă pactul de stabilitate și de creștere. Cred că ar fi o sancțiune prea mare aplicată regiunilor, care nu are sens. N-am regăsit aici o poziție foarte clară în ceea ce privește rezerva de performanță, domnule raportor pentru că noi suntem opuși acesteia, considerând că o astfel de rezervă de performanță ar fi în folosul regiunilor celor mai performante și care oricum beneficiază de multe resurse. Însă am fi favorabil unei rezerve de flexibilitate care s-ar putea înființa. Avem și câteva divergențe, după cum spuneam. O primă divergență în legătură cu alinierea politicii de coeziune cu strategia Europa 2020. Comitetul Regiunii consideră că politica de coeziune nu poate fi doar un simplu instrument al strategiei 2020. Ea poate contribui la aceasta, însă trebuie să reușească să atingă și alte obiective, de exemplu reducerea divergențelor economice, sociale și teritoriale între regiunile europene. Deci reprezintă mult mai mult decât politica strategiei 2020. Avem o altă divergență în legătură cu rolul esențial al regiunilor intermediare la Comitetul Regiunilor considerăm că regiunile care se află între 75 și 85% din PIB-ul comunitar din motive structurale trebuie tratate în același fel ca și regiunile care sunt în creștere economică și tocmai au depășit acea limită de 75%. Deci, pentru noi este o abordare foarte utilă prin crearea acestor categorii noi intermediare. În legătură cu indicatorii și PIB-ul, noi am dorit să avem o nouă deschidere aici, pentru că doar PIB-ul nu poate fi indicatorul absolut de comparație a regiunilor. Există și alte elemente de care ar trebui să ținem cont. Am dorit, de exemplu, să se mărească lucrările aici și revizuirea la jumătatea mandatului în perioada de programare să introducă și noi criterii în afara PIB-ului. În legătură cu termenele pentru următoarea perioadă de programare, este de asemenea o, un punct de divergență pentru noi. În raportul prezentat la Comitetul Regiunilor, suntem favorabili termenelor de 5 plus 5, care ar permite o adevărată revizuire utilă a acestora. Iată, doamnă președintă, timp minim pentru un număr maxim de observații utile. Mulțumesc, spune președinta, ca întotdeauna Acum vreau să rog pe domnul Celdrone să prezinte punctul său de vedere. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și raportorului, domnul Piper. M-am întâlnit deja cu dânsul și am răspuns la 20 uh, dintre întrebările pe care le formulasem. Și există și alte puncte de consens în raportul domnului Piper. Sunt de acord cu o bună parte a acestui raport și o bună parte a prezentării făcute deja. Așa că nu mă voi referi la acestea. Mă gândesc aici și la valoarea adăugată a Uniunii Europene, de exemplu. atunci când trebuie alese proiecte europene și la faptul că Comisia ar trebui să se implice mai mult în aceste proiecte sau la faptul că e nevoie de o evaluare de impact a rezultatelor finale. Toate aceste elemente sunt esențiale. Trebuie să insistăm și mai mult asupra coordonării fondurilor. Dumneavoastră ați vorbit despre acest punct, este inclus în raportul pe care l-ați făcut, însă cred că n-ar trebui să ajungem la o autoritate unică care este totuși necesară pentru a atinge obiectivele indicate. Și acum trec la procesul de simplificare, pentru că din punctul meu de vedere aceasta este principala problemă. Nu avem timp acum pentru o dezbatere de fond a simplificării, însă trebuie simplificate toate procedurile de la începutul acestora până la sfârșit. Fiecare proiect trebuie să aibă o schemă iar până la urmă, atunci când se face evaluarea la nivel administrativ, fiecare își va impune propria metodă de evaluare. S-a vorbit de asemenea despre strategia Europa 2020. Cred că ar trebui să diferențiem oarecum lucrurile și mă miră că Parlamentul nu a făcut acest lucru pentru că e nevoie de o finanțare separată pentru strategia 2020 care nu poate depinde doar de politica de coeziune. Și de altfel sunt de acord cu avizul Comitetului Regiunilor în ceea ce privește regiunile intermediare și indicatorul uh, PIB-ului. Avem nevoie și de alți indicatori pentru a putea evalua situația unei regiuni, a unui teritoriu, nu doar PIB-ul care este utilizat în mod tradițional. Nici aici n-am timp să intru în detalii însă. Dumneavoastră ați vorbit uh, foarte bine despre parteneriat, însă v-ați referit doar la parteneriatul public între comisie și regiuni și așa mai departe. Și v-aș cere să faceți acest lucru, deși vom vedea ce are de spus Parlamentul. Am avea nevoie de un parteneriat socio-economic în care să se implice societatea civilă, partea socială, care să participe la începutul și la sfârșitul politicii de coeziune la toate nivelurile, astfel încât politica de coeziune să fie mai vizibilă și mai transparentă. De exemplu, o idee ar fi aceea de a face ce s-a făcut în politica agricolă comună, unde se spune cine finanțează, cine primește finanțarea și așa mai departe. Ar fi un exemplu de transparență foarte bun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la raportorii din umbră, domnul Stavrakakis. Mulțumesc, doamna președintă și vreau să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Avem un document care ne reamintește care este principalul obiectiv al politicii de coeziune și unde trebuie să se centreze aceasta. O bună parte a propunerilor făcute de raportor n-am să le comentez acum din lipsă de timp, deci n-am să intru în detalii. Însă pot să vă spun că există puncte din acest proiect de raport cu care nu sunt de acord. În primul rând, e vorba de integrarea fondului de adaptare la globalizare în cadrul Fondului Social European. Cu toții știm că aceste fonduri au obiective diferite și de asemenea criterii de intervenție diferite. În al doilea rând, Același lucru se poate spune și în ceea ce privește fuziunea între fondul de coeziune și fondul pentru dezvoltare regională. Există și alte puncte la care aș vrea să cer raportorului să ne clarifice mai bine situația. În primul rând, în ceea ce privește propunerea reducerii treptate a subvențiilor pentru regiunile care îndeplinesc criteriul de convergență. Vreau să vă întreb, domnule Piper, o astfel de reducere treptată ar trebui să se bazeze pe niște criterii foarte bine definite și transparente, criterii care să aibă de-a face cu nevoile și nivelul de dezvoltare actual al acestor regiuni, nu? Și acum vreau să mă refer și la alineatul 51 și la crearea unui regulament de implementare cu caracter întărit pentru a face un control al statelor membre în ceea ce privește gestiunea fondurilor. Dacă ceea ce doriți cu aceasta este să profitați mai bine de aceste fonduri, bineînțeles că sunt de acord. Însă dacă pe de altă parte doriți să creșteți numai nivelul de control, să existe mai multe mai mult control și sancțiunile să fie aplicate în mod automat, atunci nu pot fi de acord. Mulțumesc. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Myös, myös minä haluan onnitella Markus Piipe. rika Manar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului Piper pentru un raport uh, ex excelent. Uh, acest document este foarte bun uh, și este sincer și poate contribui la Uh, dezbatere. Cred că este bine faptul că se menționează foarte clar rolul uh, politicii de coeziune în strategia Europa 2020 și se subliniază faptul că politica de coeziune nu este un instrument. Perioada de finanțare este de șapte ani. De asemenea, ar trebui să se menționeze uh, aspectul finanțării uh, corespunzătoare. În ceea ce privește obiectivul 2 și consolidarea acestuia, cred că este o idee bună când vorbim despre uh, centrele de inovație. Poate fi o, o, uh, o tematică foarte bună pentru cooperare. Uh, și obiectivul 3 trebuie să fie consolidat, apoi în ceea ce privește fondurile individuale, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Nu Uh, sprijini ideea unor fonduri complet separate. Mă bucură foarte mult faptul că în acest document se iau în considerare și provocările uh, specifice unor anumite regiuni și luarea în considerare a acestora uh, pentru următoarea perioadă de programare. De asemenea, ar trebui să fie prevăzut faptul că pentru macroregiuni trebuie să utilizăm mecanismele de, de finanțare existente este o chestiune ce ține și de principiu. Apoi, în ceea ce privește categoria intermediară, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Nu ar trebui să devină un element permanent al politicii de coeziune. Este un pericol aici dacă se creează o astfel de Uh, categorie intermediară. Însă eu nu sunt atât de strictă ca dumneavoastră, domnule raportor. Nu mă opun cu atâta vehemență acestor um, regiuni. Am avea nevoie de poate mai multe studii și de mai multe dezbateri în acest sens pentru a vedea cum ar putea fi finanțate astfel de măsuri. Apoi, um, contopirea fondurilor. Bineînțeles că este bine să căutăm efecte de sinergie, însă aș dori să aflu și să obțin mai multe informații despre posibilele efecte ale unor schimbări atât de radicale. În ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că progresiv ar trebui să renunțăm la fondul de adaptare la globalizare și să punem accent pe fondul uh, social. Acest fond de adaptare la globalizare a fost prevăzut uh, pentru o perioadă temporară. Iar acum uh, situația sa nu mai este atât de clară. În ceea ce privește politica de vecinătate, știu că este important acest aspect pentru politica de vecinătate. Și cred că este vorba și de un obiectiv uh, de politică regională al prezenției belgiene. Uh, această politică de uh, vecinătate. În ceea ce privește politica uh, regională, trebuie să fim uh, stricți aici în ceea ce privește cota, cotele de erori. Cred că avem nevoie de condiționalitate și criterii stricte la aceste proiecte, dar și continuitate. Ar trebui să introducem sancțiuni automate în legătură și cu obiective economice. Ideea sună bine și înțeleg și motivele. Însă dacă uh, creăm o legătură directă cu aspecte economice, uh, sunt relativ sceptică. Doamna președinte spune că da, roagă vorbitorul să vorbească mai încet pentru ca interpreții să uh, poată face față. Domnul Zimand. Mulțumesc, domnule președinte. Am două observații. Odată la cifra 33, în ceea ce privește includerea regiunilor în parteneriatele uh, uh, locale, cred că aici trebuie um, să mergem mai departe și să includem în mod uh, explicit și obligatoriu autoritățile locale. În multe regiuni, cofinanțarea uh, pentru fondurile europene are loc la nivel local, dar dacă stabilim pentru un terț că el trebuie să cheltuie bani pentru ceva, ar trebui să-l și întrebăm uh, pentru ce ar vrea să dea bani. Cred că vom ajunge la o mai bună rată de absorpție dacă creem în mod obligatoriu, uh, dacă introducem obligativitatea implicării autorităților locale în uh, viitorul regulament. Întrebare cu privire la cifra 9 și faptul că nu tindeți să că tindeți să vă op, um, să vă opuneți unor um, strategii la nivel de regiune. Faceți referire la, o, la lipsa unei instanțe politice care să fie răspunzătoare. Uh, pentru Germania, țara din care venim amândoi, nu pot decât să constat că la nivelul metropolelor există aceste regiuni stabilite prin lege care au legitimitatea necesară uh, prin lege, ba chiar au această sarcină să luăm uh, regiunea uh, Hanovra, regiunea Rinului, tocmai în astfel de spații uh, foarte bine conectate din punct de vedere structural, există această legitimitate. Iar programele operaționale, necesitatea unor programe operaționale devine aici uh, foarte clară să luăm regiunea uh, metropolelor, uh, regiunea metropolitană Rin-Neckar, aceasta nu poate să uh, acceseze fonduri europene decât foarte greu pentru că uh, îi se aplică trei programe operaționale. Aici cred că ar trebui să aibă loc o extindere a spectrului nostru. Thank you, Karim Adeli. Mulțumesc, Karima Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa și am să revin asupra două elemente care mi se par importante și de asemenea contradictorii. Aliniatul 19. Considerați că PIB-ul trebuie să rămână singurul, nu, mă scuzați, principalul criteriu și după aceea spuneți că organele naționale vor avea o marjă de manevră și vor putea consulta și alți indicatori. Însă întrebarea este care sunt acești alți indicatori și practic aici intrăm în contradicție uh, de la un aliniat la altul. Așa că printr-un amendament vom propune niște indicatori în mod concret, pentru că a venit momentul să ne gândim și la altceva, nu numai la creștere și PIB, ci și la bunăstarea cetățenilor noștri. Un al doilea comentariu, acea categorie de regiuni intermediare. Cred că Parlamentul European, prin raportul acesta, trebuie să trimită un mesaj clar în favoarea creării acestor categorii. Avem această inițiativă a Comisiei, care este susținută, după cum ați văzut, de Comitetul Regiunilor prin raportul domnului Delbar. Noi trebuie să susținem, de asemenea, acest lucru la nivelul Consiliului pentru a convinge statele membre care sunt uh, încă la ora actuală reticente în ceea ce privește această eliminare treptată pe termen lung. Deci, noi vom susține ideea cofinanțării modulare, vom întări ideea regiunilor intermediare și această nouă categorie impusă. De aceea este atât de important să le susținem. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc, Eli Waro. Merci. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru munca sa și cred că în ceea ce privește lucrările noastre, ar trebui să facem o clarificare a sensului pentru politica de coeziune. De asemenea, ar fi bine ca Comisia Europeană să revină asupra definiției politicii de coeziune în uh, încercarea sa de a o reforma. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să facem o confuzie aici între strategia UE 2020 și politica de coeziune. Pentru că strategia Europa 2020 a fost definită ca o politică macroeconomică a Uniunii. Ea este de competența statelor membre pentru a fi aplicată. Dacă însă acum Europa dorește să financeze anumite aspecte ale acestei strategii, acest lucru se poate face prin crearea de noi resurse, însă în niciun caz preluând această sarcină prin intermediul fondurilor destinate coeziunii. Și în numele grupului meu vreau să spun că politica de coeziune nu poate fi politica care să asigure resursele implementării strategiei 2020. Politica de coeziune trebuie să facă, așa cum a spus și raportorul, să creeze uh, Uh, noi locuri de muncă, să reducă decalajele de dezvoltare regionale, să integreze populațiile defavorizate și să genereze o adevărată creștere economică pentru cei care sunt mai săraci. Din punctul meu de vedere, nu există alte obiective centrale. Iar în ceea ce privește obiectivele, Comisia ar trebui să ceară regiunilor să meargă mai departe, să facă investiții în noi tipuri de energie, în inovații, în soluții ecologice care să respecte din ce în ce mai mult mediul. și n-a venit încă momentul să condiționăm dreptul la subvenții a anumitor companii la aceste condiții și criterii, interdicții de delocalizare și așa mai departe. Chestiunea oricum a fost pusă din punctul meu de vedere. N-am să insist acum asupra problemei valorii adăugate, pentru că și aici cred că această valoare adăugată n-ar trebui să fie idealizată și ea trebuie înțeleasă de către cetățenii europeni ca fiind o valoare adăugată care le permite să meargă înainte din punct de vedere economic și social. Uniunea Europeană s-a construit practic în jurul proiectului european al pieții unice și cu toate acestea, această mare piață comună a, care consideră ca principală regulă aceea a concurenței, cu o astfel de orientare ar putea să-i excludă pe cei mai vulnerabili dintre noi. Uniunea Europeană de aceea ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a integra pe toată lumea în această piață, pentru ca această piață să fie echitabilă. Iar politica de coeziune este singura politică europeană care poate ajuta în acest sens. Ea având alte obiective decât uh, competitivitatea cu orice preț. N-ar trebui, deci, să subminăm dinăuntru marile principii care au fost la baza politicii de coeziune, chiar dacă între timp e nevoie de noi obiective economice și politice. Însă acestea n-ar trebui să denatureze marele proiect fundator pe care l-am avut de la început, și anume o dezvoltare egală și armonioasă între toate regiunile Europei. Mulțumesc! Uh, merci beaucoup, Derek Vaughan. Derek Von. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I did the, uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu am redactat uh, avizul din uh, partea Comisiei Buget pentru raportul domnului Piper și doresc să-i mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut cu dânsul. Sunt uh, de acord cu multe lucruri pe care le-a spus în acest raport. De exemplu, sprijinim uh, reducerea numărului de zone, simplificăm procesul de simplificare, simplific, uh, ideea de declarație națională de asigurare și uh, ideea de a avea o singură autoritate de control care să fie autorizată de către comisie. În țara Galilor, de exemplu, de exemplu există o, un contract cu Comisia care ne dă mai multă încredere în această procedură, poate un exemplu care ar putea fi folosit în alte state membre și regiuni. Există, există câteva aspecte problematice. Ceea ce privește acest sistem automat de suspendare a, a plăților, cred că în Comisia de Buget s-a, s-a folosit formularea o întrerupere sistematică, deoarece această formulare se, se regăsește în procesul de descărcare uh, bugetară. Apoi, în ceea ce privește continaționalitatea și legarea uh, sancțiunilor de situația macroeconomică. De exemplu, ideea de a stopa sau a redu- reduce plățile de fonduri uh, structurale către statele membre care încalcă pactul de stabilitate și de creștere, cred că este o idee total greșită pentru că ar sancționa state membre care deja au probleme din acest punct de vedere. În ceea ce privește cele spuse de domnul uh, Delbar, cred că dânsul a, a făcut un uh, raport foarte bun și Comitetul, de, com, Comitetul Regiunilor a făcut sugestii cu care am putea fi de acord. La fel ca noi, Comitetul uh, Regiunilor se opune idei de performanță, deoarece cred că ar trebui să existe un aspect de flexibilitate aici. Cred că este un drum pe care am putea să merge. Două lucruri finale acum. Uh, în ceea ce privește structura generală, cred că este aici vorba de o dezbatere imensă. Eu aș sprijini obiectul 1, obiect, obiectivul 2 și obiectivul 3 uh, în ceea ce privește proiectele eligibile pentru asistență comunitară, însă trebuie să existe și măsuri tranzitorii. După părerea mea, uh, ideea care se referă la, la faptul că regiunile care iasă din programul de, de sprijin să preia o parte din uh, fondurile uh, următoare. Apoi, în ceea ce privește concentrarea asupra zonelor urbane, sunt puțin îngrijorat uh, dacă vom defini zonele urbane și la ce nivel se face acest lucru. Până în acest moment am avut impresia că Comisia ar fi fericită dacă definiția respectivă rămâne în responsabilitatea statelor membre. Însă se pune întrebarea cine va, cine va defini totuși aceste zone urbane și se pare că Comisia acum lucrează totuși la o definire, definiție armonizată a zonelor urbane. Există multe regiuni din Uniunea Europeană care nu au um, multe zone urba, urbane și cred că dacă am impune o, o definiție centrală asupra zonelor urbane ar fi o greșeală mare. Deci trebuie să fim atenți din acest punct de vedere aici. Vă mulțumesc. Sean Kelly acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, doresc să-l felicit pe Marcus pentru munca sa excelentă. Așa cum a spus, este o muncă uh, care aduce provocări ca întotdeauna. În primul rând, câteva uh, principii menționate. Aș, sunt de acord că politica de coiziune nu trebuie să fie un sens în sine. Trebuie să fie aliniată cumva cu strategia 2020, uh, deoarece Uniunea Europeană va fi judecată după cum vom uh, atinge aceste obiective peste 9, 9 ani mai ales în ceea ce privește energia, uh, educație și uh, inovare, uh, rețele trans, transeuropene, toate aceste lucruri sunt foarte importante. Un alt punct cu care sunt de, de acord, orientarea către rezultate este foarte importantă. Orice efort în ceea ce privește redactarea dosarelor, raportare și așa mai departe, toate acestea sunt uh, importante pentru transparență. Însă cu cât aceste lucruri sunt reduse, cu atât este mai, mai bine, deoarece până la urmă rezultatele contează și este vorba de creșterea economică. Creșterea economică este cea mai importantă. Deci este bine să subliniem importanța uh, reducerii uh, birocrației. Uh, sunt uh, de asemenea uh, de acord uh, în ceea ce privește fondul de dezvoltare rurală. Am avut, este vorba de fondul de adaptare la globalizare. Cred că am avut deja multe discuții din acest, uh, din acest punct de vedere și discuțiile acestea vor continua și în următorii ani, deci este un instrument important. Apoi, domenii mai uh, sensibile. În ceea ce privește categoria intermediară, aceste regiuni cred că ar putea avea un rol specific. Deci ar trebui să ne gândim la ele înainte de a renunța la ele. Apoi, în ceea ce privește alineatul 6, în care se vorbește despre rolul Uniunii Europene pe plan global, care poate fi menținut doar dacă se folosește potențialul tuturor uh, regiunilor în contextul strategiei 2020. Cred că trebuie să ținem seama de acest lucru. În ceea ce privește PIB-ul, cred că s-a pus prea, prea mult uh, accent Cred că ar trebui să țină seama și de alți factori, deoarece trebuie să vedem ce s-a întâmplat în multe regiuni din Europa în urma crizei economice. Și aș dori să mă refer în final la alte două puncte. Ar trebui să punem mai mult accent pe întreprinderile mici și mijlocii. Acestea ar trebui ajutate să folosească și să acceseze fondurile uh, structurale, deoarece spunem întotdeauna cât de importante sunt IMM-urile, deoarece ajută la reducerea ratei șomajului în Uniunea Europeană. Și o ultimă remarcă. Una din uh, problemele politicii de coeziune este faptul că oamenii, cetățenii, nu sunt conștienți de existența ei și aceasta pentru că nu insistăm suficient asupra uh, vizibilității, asupra statelor care accesează aceste fonduri. Să vă dau câteva exemple. În țara mea, Uh, proprii, există o agenție de, de stat care este uh, finanțată direct de Uniunea Europeană. Nimeni nu știe de acest lucru, deci Uniunea Europeană nu se bucură deloc de aceste lucruri. Deci ar trebui să insistăm ca în fiecare loc și în fiecare proiect în care se investesc bani europeni, Uniunea Europeană să facă parte din titlul proiectului respectiv. Cam atât am avut de spus până acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Alen Cadec. Euh, a președinte, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să-l felicit pe Marcus pentru munca sa de calitate la acest dosar. Sunt de acord cu multe puncte din uh, acest raport. În primul rând, sunt foarte mulțumit cu aliniatul 50 în care se spună că bugetul politicii de coeziune după 2013 trebuie să fie cel puțin echivalent cu cel din perioada actuală. Politica de coeziune n-ar trebui în niciun caz să sufere de pe urmă unei reduceri bugetare. Și sunt sigur că domnul Piper va susține acest punct esențial. Însă, lăsând deoparte această considerație bugetară importantă, aș vrea să-l întreb pe raportor mai multe puncte. În primul rând, sunt de acord cu constatarea care arată că trebuie să se profite de potențialul de dezvoltare al tuturor regiunilor europene pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. De asemenea, sunt de acord cu propunerea asupra concentrării tematice a resurselor, a cofinanțării și a condiționalității ajutoarelor. De asemenea, mă bucur că au fost uh, excluse obligațiile de a introduce reforme sociale și economice fundamentale de către statele membre. Dar ar fi fost prea frumos să mă opresc aici. Marcus, nu sunt de acord cu aliniatul nou al raportului referitor la programul operațional pentru unitățile geografice funcționale. Raportorul se îndoiește în legătură cu valoarea adăugată a acestor programe operaționale. Eu însă am cu totul altă părere tocmai printr-o foaie de parcurs precisă, cooperarea între aceste unități geografice poate da rezultate bune. Și iau un exemplu la întâmplare. În strategia pentru regiunea atlantică, care a fost inițiată la comisia noastră, programul operațional Atlantic este în mod clar cea mai bună modalitate de a implementa strategi- strategiile prioritare. Acest program operațional are mai multe avantaje, este un instrument juridic care a fost deja dovedit ca funcționând și este cunoscut de către beneficiar. Celelalte unități, în afara unităților geografice funcționare, nu sunt uh, mulțumitoare pentru că aceasta ar duce la crearea de noi structuri, ceea ce nu dorim, bineînțeles iar poziția noastră este regula celor trei nu, nu noi instituții, nu noi bugete și nu legislație nouă. Toată lumea e de acord asupra acestor reguli. De aceea, programele operaționale sunt cea mai bună soluție din punct de vedere al stabilității, al eficienței și al legitimității. Oricum, sunt la dispoziția raportorului pentru a dezbate aceste puncte și sunt convins că Până la urmă, comisia noastră va ajunge la un compromis acceptabil asupra principalelor puncte problematice din acest raport. Și aici includem, bineînțeles, și categoria intermediare sau măcar a unui dispozitiv care să permită regiunilor sancționate prin aplicarea rigidă a acelui, acelei limite de 75% să existe niște dispozitive specifice, poate incluse în obiectivul 2. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-i rog pe colegii care mai au de vorbit să respecte limita de două minute, pentru că altfel va trebui să limităm și mai mult timpul de vorbire a ultimilor vorbitori. Doamna Constanță Crel. Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru acest raport. Cred că este o foarte bună bază de discuție. Pentru că am numai două minute, mă voi referi doar la câteva puncte. Vă sprijin, după lunga discuție pe care am avut-o în această comisie, cu privire la uh, indicator uh, și la PIB. Cred că pentru următoarea perioadă de programare nu este posibil să avem alt indicator. Bineînțeles că la nivel regional pot fi utilizați și alți, region, alți indicatori, însă pentru politica noastră este, uh, PIB-ul este singurul indicator utilizabil. Dacă vrem să eliminăm fondul de adaptare la globalizare, ar trebui să spunem asta, nu să filozofăm în jura contopirii cu Fondul Social European. Uh, nu putem uh, aduna bani virtuali, virtuali cu bani reali. În niciun caz nu vom ajunge în situația în care banii virtuali să devină reali. În ceea ce privește obiectivele intermediare, nu mi este foarte clar. Urmăresc îndoielile, uh, înțeleg îndoielile dumneavoastră, însă propuneri, poziția Comisiei a fost să, se, să nu se mai uh, uh abordeze în mod diferit uh, regiunile care uh, intră uh, și care ies din acest program. Ar trebui să întrebăm Comisia cum dorește să facă în așa fel încât aceste regiuni intermediare să nu dureze o veșnicie, ci să fie delimitate din punct de vedere temporal. Poate că doar um, Criza a făcut ca regiunile să ajungă sub limita aceasta de 90%. Ar trebui așadar uh, să aflăm care a fost cauza. Vă mulțumesc. Thank you, Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. Jetzt zunächst erst einmal den Berichterstatter auf. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului raportor. Există o serie de lucruri cu care suntem de acord, și anume faptul că nu ar trebui să fie impuse noi fonduri tematice. Cred că ar trebui să formulăm foarte clar acest uh, lucru. În același timp, cred că este important uh, să se consolideze finanțarea încruci încrucișată între diferitele fonduri Cred că este o posibilitate foarte importantă pe care ar trebui să o putem uh, creăm. Unde vedem puncte despre care ar trebui să discutăm? Odată când este vorba despre obiectivul 2, competitivitate regională și ocupare, trebuie să, spunem clar, să spuneți clar ce înseamnă asta. Vrem uh, mai multe locuri de muncă, dorim să existe, uh, dorim ca acest obiectiv să fie mai eficient, mai eficace și așa mai departe. Uh, ultima variantă aș înțelege-o, prima nu. Uh, la obiectivul 3 spuneți că trebuie crescut la 7%. Sună bine în prima instanță, vin și eu dintr-o uh, regiune din aceasta care are multe relații cu Polonia și Cehia, de exemplu. De unde vine această cifră? Și, ca să spunem sincer, de unde aș dori să vă întreb de unde doriți să obțineți acești bani? susținem uh, reglementări intermediare sau temporare și nu categorii intermediare. Cred că această finanțare intermediară nu trebuie să dureze o veșnicie. Bineînțeles că acum, uh, când regiunile uh, sunt mult, acum sunt multe regiuni care uh, cad dincolo de criteriile de convergență, deci trebuie sprijinite, însă nu sprijinim ideea unor categorii separate. Apoi, problema condiționalității. Vreau să spun foarte clar că aceasta nu poate fi legată de reforme uh, efectuate de către statele membre. Mi se pare o, că ar fi foarte dificil să facem asta. Ați menționat acest lucru foarte, în mod foarte general la punctul 37. Mi se pare că este așadar o formulare diluată și dificilă. La fel suntem sceptici la 51 pentru că se creează automatisme de supraveghere în momentul în care criteriile de stabilitate nu sunt respectate. O poziție critică. La ultim, ultimul punct, uh, punctul 60, cred că ar trebui pur și simplu eliminat este foarte dificil să uh, punem astfel de întrebări când este vorba de capacități de absorpție ale comunităților. Bineînțeles, la aderarea unor noi state membre trebuie regândit tot, dar să, form, reform, să formulăm asta atât de radical acum, cred că mergem prea, am merge prea departe. Trebuie să fim uh, mai uh, să luăm mai mult în considerare faptul că și uh, alți oameni citesc aceste, citesc aceste rapoarte. Doamna Manțani, vă mulțumesc. La fel ca și ceilalți, aș dori să îmi exprim aprecierea față de munca depusă de către domnul Piper. Sunt mulțumită de acest uh, raport și de eforturile dumnealui de a se asigura că politica de coeziune continuă să se concentreze asupra regiunilor celor, celor mai slabe și cele, celor mai periferice. Este în uh, armonie cu strategia Europa 2020, care cred eu că ar trebui să stea la baza politicii de coeziune. În ceea ce privește propunerea domnului raportor, aceasta sugerează simplificare, concentrare și mai multă transparență pentru toate procedurile birocratice. Există însă unele puncte care, cu care nu putem fi de acord. Am să le menționez. În primul rând, ideea PIB-ului ca uh, indicator principal. Înțeleg ideea că statele membre ar, ar putea să stabilească și indicatori la nivel național, însă este foarte important să vedem și cum sunt identificați acești indicatori la nivel național. Și în plus să clarificăm faptul că și să ne asigurăm că aceste indica acești indicatori la nivel național nu schimbă, uh, nu fac un transfer de la un obiectiv la alt obiectiv. În plus, de la 20 încolo vorbiți despre diferitele obiective. Obiectivul 1 este menținut și consolidat. Același lucru se uh, aplică și obiectivelor 2 și 3. Este o politică pe care ar trebui să o apărăm pentru că este atacată în ultimul timp și ar putea să sufere de pe urma unor eroziuni. Trebuie așadar să ne asigurăm că fiecare obiectiv joacă un rol important. Așadar, sunt de acord cu ideea de a nu avea o categorie intermediară și să lucrăm pe baza uh, aranjamentelor existente. Încă un punct important, condiționalitatea. Raportorul are dreptate când subliniază necesitatea condiționalității. Însă cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă precizie aici și să spunem că această condiționalitate trebuie să fie detaliată înainte de uh, pro programare, astfel încât să nu ajungem în situația în care programe deja puse în aplicare ajung să fie în dificultate. Sunt uh, confuză, în ultimul rând, cu privire la punctul 51 și sancțiuni. Cred că formularea nu este foarte clară. Nu-mi dau seama dacă solicitați, domnule Piper, sancțiuni specifice pentru regiunile care nu respectă regulile. Dar uh, îmi închipui că vă referiți la un mecanism de sancționare care ar trebui să îmbunătățească eficiența. Gracias, presidenta. Eh, bueno, en primer lugar, darle las gracias también a nuestro ponente. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului. Aș dori să pun câteva întrebări ce țin de înțelegere. Fondul de adaptare la globalizare și Fondul Social European. Se vorbește despre fuzionarea acestor două fonduri. Este posibil să se fuzioneze uh, uh, fondul de coeziune și cel pentru dezvoltare regională. A doua întrebare la care s-au referit și antevorbitorii mei. Acești 7% la, cif, la numărul 24, obiectivul 3, coeziune teritorială. Se menționează aici un procentaj și se vorbește și despre cofinanțare și se stabilește cifra maximă la 75%. De ce 75% și de ce nu un interval între 75 și 90%, ca și până acum? Asta la cifra 41. Apoi un, nou, un alt punct. La cifra 60, uh, rutele europene certificate. La ce vă referiți? Același lucru este valabil și la cifra 14 tehnologii. Este vorba de energii, de, de tehnologii de stocare a energiei. Este vorba de un caz specific german. Puteți să explicați mai în detaliu această cifră 14. Strategia Europa 2020 este foarte importantă, însă politica de coeziune, fără niciun fel de dubiu, contribuie la această strategie, însă merge dincolo de ea. Apoi este vorba de uh, regiunile ce vor fi limitate, eliminate treptat. Ce se întâmplă cu acestea? Dacă Spania ar ajunge într-o categorie intermediară, multe regiuni de la noi ar uh, fi afectate. Ce se întâmplă cu aceste uh, regiuni? Ce ar prevedea aceste prevederi tranzitorii? Patrice Tirolian. <coughs> Euh, mes chers collègues, je suis loin de partager le point de vue uh, du rapporteur. Stimați colegi, mm, sunt departe de a fi de acord cu raportorul. Avem uh, unele puncte asupra cărora nu putem cădea de acord. Am să vă spun care sunt ele. Sunt împotriva oricărei forme de condiționalitate uh, care ar însemna că cei care aplică aceste politici uh, trebuie să sufere sancțiuni uh, financiare. Ar fi injust ca ei să devină victimele unor transpuneri insuficiente a legislației europene. Dați-mi voie de asemenea să subliniez că principiul concentrării tematice nu trebuie să devină un balast când este vorba de, efica de eficiență. Apoi, în ceea ce privește noi indicatori, acest, ar, aceștia ar trebui să fie miezul viitoarei politici de coeziune. Avem nevoie de statistici care să acopere ideea de eligibilitate și care să meargă dincolo, dincolo de PIB. Trebuie să mergem dincolo, așadar, de PIB pentru a vedea ce înseamnă valoarea adăugată reală europeană. De asemenea, nu sunt de acord cu o serie de alte argumente menționate de raportor când este vorba de regiuni uh, intermediare. Este important să ne amintim că ne-am asumat un angajament față de regiuni Așadar, față de regiuni care au un acces îngreunat la piața unică, și anume regiunile ultraperiferice. Trebuie să ne amintim că aceste regiuni sunt foarte importante. mai ales când este vorba de construirea unei punți între politică internă și politică externă. Mă refer aici mai ales la fondul FEDER. Avem nevoie de proiecte de cooperare descentralizate între diferitele regiuni care să creeze proiecte viabile de dezvoltare care să includă toți uh, beneficiarii. Vă mulțumesc. Domnul Alfonsi. Merci, madame président. Euh, d'abord, euh, sur... Vă mulțumesc, doamnă președintă. în general despre raport, domnule Piper. Aș avea niște premarci preliminare. Raportul dumneavoastră este mai puțin îndepărtat de opiniile noastre. Este vorba uh, despre faptul de a pune în centrul atenției uh, regiunile în următoarea perspectivă financiară, la obiectivul 3, cred că ar trebui să evităm toate lucrurile care deranjează abordările orizontale. Însă și alte lucruri, aspecte ar trebui discutate și aici uh, este nevoie de argumente. Domnul de la Var, în ceea ce privește regiunile, s-a referit la această rezervă, a avut această rezervă legată de performanță. Ar trebui să fim atenți aici. În ceea ce privește rezervele legate de flexibilitate, da, cred că aici uh, numele exprimă foarte bine realitatea. Cred că avem nevoie la un moment dat de un uh, instrument, mai ales când trecem în acest sistem de 5 plus 5. Avem nevoie de un instrument de flexibilitate și acest lucru trebuie discutat pentru a intra în uh, propunere. În ceea ce privește regiunile intermediare, trebuie să înțelegem că nu dorim ceva uniform, avem nevoie de ceva regresiv, pentru că o regiune care este aproape de 75% trebuie mai susținută, să fie mai susținută decât cea care este aproape de 90%. Și tocmai această regresiune a intensității nu este doar de natură financiară, ci și din punctul de vedere al domeniului de aplicare a politicii de dezvoltare regională. Atunci când obiectivele sunt restrânse și când uh, o regiune, de exemplu, are o problemă industrială care duce la o ocupare mai scăzută, trebuie făcut un efort deosebit în ceea ce privește formarea, politică de muncă, care să-i ofere o nouă posibilitate de viitor. Deci trebuie să înțelegem că acest principiu al regresiunii nu este un principiu uniform, ci este un principiu care să ajute regiunile care suferă o criză de neprevăzut. De exemplu, Irlanda. Se pune problema dacă se poate ieși din această situație de criză financiară în Irlanda. Astfel de regiuni care se află în criză trebuie să beneficieze de solidaritatea europeană pentru a nu cădea atât de puternic și pentru a reveni mult mai ușor la, pe linia de plutire. Iată de ce ar trebui să folosim politica de coeziune. Merci François, Elisabeth Mulțumesc François, Elisabeth Schetter. Ja, dann setze ich gleich fort. Äh, da, voi continua direct. Nu aș dori să repet uh, cele spuse de François în numele nostru. Am discutat toate aceste lucruri de ieri deja și va trebui să ne gândim mai mult pentru a clarifica lucrurile în ceea ce privește cate- uh, aceste uh, categorii intermediare. Ar fi adecvat uh, ca toate regiunile să se bucure de același tra- tratament în ceea ce privește oprirea acestor uh, sprijin ajutoare. Acest lucru a dus la pagube foarte mari în uh, unele regiuni și ar fi bine dacă ele ar fi sprijinite în continuare de Uniunea Europeană pentru că ar putea depăși mai ușor situațiile de criză. Aceasta ar fi ideea. Rămași general în ceea ce privește raportul. După părerea mea, raportul este foarte bine structurat, ceea ce ne ușurează nouă munca. Este un lucru foarte plăcut. Sigur, eu am avantajul de a putea uh, citi raportul în uh, limba mea maternă, Însă, dacă este să mă refer acum la conținut, cred că este puțin învechit din punct de vedere al conținutului. Ne întoarcem puțin uh, înapoi. Nu putem uh, păstra lucrurile așa cum au fost. Avem o nouă situație, ne confruntăm cu criza climatică, cu criza economică, ne confruntăm cu nouă uh, provocări și cred că aici uh, pot fi îmbunătățite lucrurile. Deci, în mod clar, vom înainta un număr mare de amendamente. Eu, uh, ne, eu îmi doresc să avem o politică modernă, îmi doresc să găsim instrumente care să poată uh, oferi sprijin în mod uh, țintit. Și va trebui să acceptăm realitatea crudă, la obiectivul 2 în ceea ce privește competitivitatea și, și locurile de muncă pentru populația în vârstă. Dacă cred că vom putea găsi o soluție, putem spune că există, există probleme pe, la nivelul național și trebuie să existe o intervenție intensă de, din partea Uniunii Europene, însă pe de altă parte există și strategia 2020 cu prioritățile sale și după părerea mea Comisia a făcut o propunere foarte inteligentă. Se spune acolo că există priorități, priorități uh, ale Uniunii Europene și aceste modele vor primi fondurile uh, respective de care au nevoie. Însă, ceea ce se spune este și următorul lucru. Uh, și cei uh, și statele naționale au uh, responsabilitatea lor la fața locului și cred că ar trebui să sprijinim acest concept. Nu ar trebui să ne limitim, să, să ne limităm sprijinul doar pen, pentru această perioadă de sprijin, ci să le extindem. Deci ar fi bine, cred, cred să ne gândim mai mult la propunerile comisiei, să vedem care sunt uh, propuneri foarte bune, care sunt abordări moderne și care sunt abordările pe care am putea să le îmbunătățim. Și în plus, um, doresc să spun că vom uh, face foarte multe amendamente și sunt uh, curioasă și aștept cu nerăbdare negocierile care vor duce la un compromis. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, uh, Elizabeth. Domnul Teșera. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să-l felicit pe colegul Piper pentru munca dânsului. Mă voi alătura în totalitate cu uh, celor spuse de colega Rica Manner. Marcus Piper a făcut uh, declarații foarte clare în acest raport. Putem fi de acord sau nu cu aceste declarații, însă dânsul a prezentat lucrurile foarte clar și a adus argumente foarte clare. Deci, cred că este foarte bine că există uh, uh, aceste declarații clare. În ceea ce privește punctul 5 cu regiunile defavorizate, uh, Cred că există aici uh, dificultăți, mai ales în ceea ce privește comasarea uh, acestor fonduri uh, FEDR. Și deja v-am uh, comunicat îngrijorările uh, mele legate de, fapt, de faptul că regiunile care trec din de la un obiectiv la altul când trec de la sprijinul de 75%, când depășesc procentul de 75%, nu mai primesc uh, deloc fonduri comunitare și această întrerupere poate duce la probleme foarte grave. Și până la urmă, cred că acest lucru se află în contradicție cu obiectivele politicii uh, de coeziune. Deci dacă cineva folosește foarte bine uh, aceste fonduri, răsplata este tăierea fondurilor. Și în alte regiuni, pe de altă parte, nu se fac uh, progrese și rămân în aceeași categorie și, drept urmare, primesc în continuare uh, aceleași fonduri comunitare. Deci, până la urmă, uh, sunt răsplătiți cei care nu folosesc bine aceste fonduri. Comitetul uh, Regiunilor a exprimat acest lucru în avizul din anul 2010 și a tras atenția asupra uh, faptului că această perioadă de tranziție este una foarte sensibilă. În al cincilea raport uh, de coeziune, Comisia pledează în favoarea creierii unei noi categorii prin intermediul căreia să se faciliteze trans, perioada de tranzit dintr-o categorie în alta, pentru a răsplăti regiunile care au uh, o creștere economică și au o, o evoluție bună. Aș dori să mă uh, refer la cele spuse de, de doamna uh, Matera. În în regiunea, în regiunea respectivă am reușit încet încet să recuperăm uh, decalajul pe care îl aveam și după părerea mea este un exemplu foarte bun în acest sens. Între 2007 și 2013 am primit doar mai puțin de 768 de milioane de euro. Însă dacă nu, am fi, dacă nu există această reglementare în ceea ce privește fazele de tranziție și dacă există categoriile intermediare, mă întreb care sunt consecințele pentru trecerea de la un obiectiv la altul. Mulțumesc, Teresa Sanchez-Smith. Merci, Madame la Présidente. Je, je, je crois qu'il faut remercier ma... Mulțumesc, doamna președintă. Cred că trebuie să-i mulțumim lui Marcus pentru această dimensiune pe care a dat-o raportului, care este foarte complex, a ținut cont de toate aspectele importante ale politicii de coeziune. Avem într-adevăr nevoie de o politică de coeziune care să reducă divergențele, să fie ambițioasă, simplă, vizibilă, să întărească cooperarea teritorială și aici aș vrea să insist asupra acestui punct și asupra categoriilor intermediare. Mă bucur să văd că domnul Piper este conștient de importanța și valoarea adăugată a obiectivului 3, cooperare teritorială, și că a fost de acord cu fondurile pe care le-am votat în comisie, de asemenea în legătură cu importanța GST, un instrument foarte bun de implementare a acestei cooperări. Sunt de acord și cu importanța investițiilor în mari proiecte, în special transfrontaliere, cum ar fi rețelele transeuropene de transport. Uh, însă trebuie să fim atenți pentru ca transporturile să nu fagociteze toate fondurile transfrontaliere pe care le avem, care au un domeniu de aplicare mult mai mare. De asemenea, nu ar trebui să afectăm programele operaționale pentru unități teritoriale funcționale, care sunt un instrument foarte bun pentru coordonarea strategiilor. În ceea ce privește categoria intermediară, cred că ar trebui să profităm de oportunitatea pe care o avem în viitorul acestei politici de coeziune pentru a o face mai echitabilă, mai solidară pentru regiunile sărace care se confruntă cu dificultăți. O categorie intermediară ar fi mai corectă pentru că nu s-ar mai menține doar indicatorul PIB-ului și s-ar înscrie în obiectivele politicii de coezitate, coeziune, deci divergențe mai mici. Regiunile nu obțin aceeași ajutor în funcție de PIB, chiar dacă este același, depinde de istoria dacă au fost obiectiv 1 sau 2 și aceasta permite să țină cont de nevoile regiunilor fragile care au avut o stagnare a dezvoltării care se confruntă cu probleme structurale și care ar putea rămâne în urmă acea reducere treptată cred că este foarte complicată. Dacă nu avem o stabilitate bugetară, se ajunge la o complicare a planificării bugetare multianuale. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Roller, din partea Comisiei Europene, dacă dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, Comisia salută acest proiect de raport al domnului Piper. Și salutăm în, spe- în special faptul că se susțin multe dintre principiile generale orientările anuare și viitorul politicii de coeziune care au fost prezentate în concluziile celui de-al cincelea raport pe marginea coeziune, ținând cont de strategia 2020 și politica de valoare adăugată a coeziunii în Europa. Câteva cuvinte pe scurt în referiță la categoriile intermediare. Aceasta a fost o parte importantă a dezbaterii de astăzi, din câte am văzut. Poate aș putea să clarific aici de ce Comisia a considerat că acestea trebuie incluse în concluziile raportului de coeziune. Comisia consideră că avem nevoie de un mecanism care să fie corect și mai transparent pentru aceste regiuni. Există o serie de anomalii în aceste regiuni care credem că trebuie eliminate. Deseori, avem două regiuni cu un nivel de dezvoltare similar și care sunt totuși tratate în mod diferit în cadrul politicii de coeziune. Un o intensitate a ajutorului diferită, obiective diferite, criterii de eligibilitate diferite în ceea ce privește domeniul de aplicare a fondurilor și credem că dacă am avea un sistem mai simplu și mai echitabil, am putea permite acestor regiuni care din diverse motive, din motive istorice sau altele, s-au aflat la un alt, o altă categorie a obiectivelor să fie tratate în mod mai simplu și mai echitabil. Vroiam să dau această explicație în legătură cu motivele pentru care considerăm că această categorie intermediară pentru regiuni, această nouă categorie susține practic principiile fundamentale ale politicii noastre, principiul solidarității, a reducerii divergențelor între toate regiunile Europei și de aceea considerăm că un sistem prin care regiunile cu un nivel de dezvoltare echivalent nu sunt tratate în același fel, nu este un sistem echitabil și ar trebui să fie schimbat. Mulțumesc. Marcus, dacă dorești să intervii în încheiere. I have five minutes. Am 5 minute la dispoziție, sau nu? Uh, a, lot of, a lot of questions and at least some of them. S-au pus foarte multe întrebări, o să încerc să răspund măcar la câteva dintre ele. Categoria intermediară. De curând uh, am avut uh, acest jubileu al acordurilor uh, franco-germane. Și aș dori să spun că și eu accept procesele democratice și dacă aici există um, o majoritate care merge în această direcție, vom ajunge la un uh, compromis în ceea ce, în ceea ce privește doamna uh, Cre- cele spuse de doamna Crel. Dar ar trebui să fie vorba de o singură dată această tranziție uh, temporară. Am putea să ne gândim uh, și la aceste inițiative comunitare care, care au avut uh, atât de mult succes în ceea ce privește inițiativele orizontale de la obiectivul 2. Sunt multe lucruri pe care le putem face. S-a pus de mai multe ori o întrebare legată de cei 7% de la obiectivul 3, de unde vor fi luați acești bani. În primul rând, dacă este să fim sinceri unii cu alții, există foarte multe regiuni care au depășit uh, acest procent de 75%, deci am fost, am avut uh, succes în politica noastră și acest lucru înseamnă că avem nevoie de mai puțin bani în următoarea perspectivă financiară. Deci nu ar trebui să încercăm uh, disperați să folosim undeva acești bani deci cred, cred că trebuie să avem o abordare consecventă și cred că în această categorie nu avem această abordare bună, mai ales în uh, cooperarea transfrontalieră, cred că am putea face lucruri mult mai, mai bune. După părerea mea, există fonduri suficiente aici și putem să finanțăm acest procent de 7%. În ceea ce privește criteriile suplimentare pe lângă PIB, și aici am o atitudine deschisă. Îmi, îmi pare foarte rău că nu pot să răspund uh, tuturor întrebărilor, însă în ceea ce privește Comitetul Regiunilor. În urmă cu câteva luni am primit un aviz din partea, uh, din partea Comitetului Regiunilor în care nu se cere niciun fel de obiectiv intermediar. Acum există un aviz care se, re, care se referă la, rapor, la raportul meu în care se spune um, că trebuie să se țină seama de această categorie intermediară. Însă o cererea unui uh, obiectiv intermediar ar, fi, ar trebui să, fi, să arate altfel. Deci cred că până la urmă a fost vorba de orientare total diferită. Și din acest punct de vedere, discuția la noi nu a ajuns uh, la un sfârșit, cred că și, după părerea mea, nici în Comitetul uh, Regiunilor nu există o, o opinie atât de clară și majoritară, majoritară, așa cum ați lăsat dumneavoastră de înțeles astăzi. Cam atât în ceea ce privește obiectivele, obiectivul intermediar. Apoi, mai mulți dintre colegi au întrebat care va fi evoluția macroregiunilor. Eu nu sunt de aceeași părere ca domnul Simon că aceste macroregiuni au o suficientă legitimitate democratică pentru a fi considerate parteneri într-un uh, program operațional. Eu am îndoieli foarte mari uh, din acest punct de vedere, deoarece în Germania am discriminat restul uh, Republicii. După părerea mea, Macroregiunile reprezintă un uh, instrument uh, pragmatic care permite um, Domnul Simon s-a referit de asemenea la cofinanțare, la parteneriate de dezvoltare. Da, Cred că în această parteneriate de dezvoltare aici ar trebui să fie implicată mai mult nivelul local și aici am o atitudine pozitivă și uh, pot discuta despre eventuale amendamente. La domnul Alfonsi îmi fac, uh, mă îngrijorează faptul că <laughs> sunteți de părere că sunt foarte apropiat de părerea dumneavoastră. Cred că am făcut ceva greșit atunci. Și apoi doamna Schröter Uh, a spus că va, va, înainta sute de amendamente. Doamna Schröter, eu fac parte dintr-un, uh, dintr-un partid uh, conservator și cred că atitudinea mea este foarte clară. Mai de mult exista o tradiție în grupul nostru politic clară, aveam o strategie clară, respingeam toate amendamentele verzilor era o strategie frumoasă, însă nu vom, uh, nu vom, apela, ea, nu vom apela la ea, deoarece dumneavoastră s-a făcut foarte multe propuneri bune care, după, uh, după părerea mea, ne-ar putea ajuta să ajungem la uh, compromisuri raționale. Și mă bucur în continuare, desigur, viitoarea colaborare dintre noi. Îți mulțumesc, Marcus, foarte mult. Am avut o dezbatere adevărată și acum trebuie să hotărâm care va fi termenul pentru înaintarea amendamentelor. Aș dori să vă propun data de 19 aprilie, marța viitoare, la orele 12 la amiază. Închidem acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, integrarea dimensiunii de gen în politica de coeziune a Uniunii Europene. Aș dori să vă aduc aminte sau aș dori să cer inițial colegilor și asistenții care doresc să părăsească sala să părăsească sala în tăcere. Deci dacă puteți să vă continuați discuțiile în afara sălii pentru ca noi să putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Aceasta este integrarea dimensiunii de gen și aș dori să informez pe colegii care rămân în sală că ne apropiem de momentul în care vom discuta următorul cadru legal pentru această politică și acesta este momentul în care dorim să discutăm cu experții care sunt bunele practici în cadrul politicii de coeziune și care sunt recomandările pe, privind viitorul politicii de coeziune. V-am uh, distribuit și nota uh, pregătită de doamna Schroeter pe această temă. Am uh, invitat trei experți pentru a ne prezenta părerii lor legate de, acest, de această tema integrării dimensiunii de gen în politica de coeziune a Uniunii Europene. Un expert este Brit Marie Soderberg Torstensen, care conduce proiectul WINET, cofinanțat de către politica coeziune de a Uniunii Europene. Eva Ruminski Zimi, de asemenea, de la Facultatea de Științe Economice din Varșovia, este invitată Dânsa a, a, a lucrat, a colaborat cu Comisia Economică pentru Europa a Organizațiilor Națiunilor Unite și de asemenea am invitat-o pe Anne Charlotte Kallerstig de la Comunitatea Europeană a Practicii în domeniul integrării dimensiunii de gen. Aș dori să încep prin a o invita pe Brit Marie Soderberg Torstensen să ia cuvântul și doresc să vă spun că aveți la dispoziție între 7 și 10 minute pentru a avea timp și pentru discuții. Brit Marie Soderberg, ai cuvântul. Thank you. Eh, first of all, I would like to... Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei președinte și Comisiei Regii pentru această invitație de a veni în fața dumneavoastră și a vă prezenta programul Winet 8 și ideile noastre pentru modul în care în viitor poate fi integrată dimensiunea de gen în politicile viitoare de coeziune și în strategia Europa 2020. Programul Interreg 4C se concentrează asupra mării, zonei Mării Baltice și se uh, concentra asupra antreprenoriatului. Avem uh, cele 8 proiecte au început pe 1 ianuarie 2010 și se vor încheia în 2011, la finalul anului. Avem țări din toate uh, părțile Europei, nord, sud, est, vest și avem o combinație de centre uh, de resurse uh, cu mai multă experiență și noi veniți care ar dori să învețe mai mult. Avem Grecia, Bulgaria, Polonia, Acestea sunt două regiuni din punct de vedere al fondurilor structurale, iar apoi avem Finlanda, Italia, Portugalia și Suedia. Suedia este uh, partenerul lider în acest uh, proiect. Este vorba de o municipalitate în centrul uh, Suediei, iar apoi mai avem Scoția. Există o varietate de inițiative, inclusiv centre de resurse pentru femei. Cred că era diapozitivul dinainte. Se pare că nu. Voi trece mai departe. Scopurile, obiectivele noastre sunt să uh, creștem participarea la locurile, la, pe piața forțelor de muncă a femeilor în uh, Uh, domenii dominate de bărbați, schimbul de uh, experiențe, de asemenea modele de centre de resurse pentru femei care să se uh, concentreze asupra inovați, inovației, sectorului uh, comunicațiilor uh, și uh, inovației. Misiunea noastră este să creștem numărul femeilor care participă în viață, la viața economică la nivel național, regional și local, să creăm locuri de muncă permanente prin dezvoltarea firmelor femeilor și prin uh, încurajarea uh, producției crescute de bunuri și servicii și apoi să creștem uh, influența femeilor în societate și pe piața locurilor de muncă, de asemenea să sprijinim o distribuție mai egală a eh, resurselor economice între bărbați și femei. Uh, dacă ne uităm la varietatea inițiativelor Vinet 8, vom vedea că există diferențe la nivelul statelor membre, dar și la nivelul statelor și uh, la nivel local. Se poate lucra într-o universitate mm, mm, pentru, uh, la facultate de inginerie Uh, și pen, pentru a încuraja opțiuni uh, netradiționale. Se poate lucra cu angajatori în uh, sectoare segregate, să spunem așa, și de asemenea programe de gen sprijin, coaching, sfaturi specialist, sfaturi, sfaturi din partea unor specialiști, Uh, programe cu femei uh, peste 40 de ani și așa mai departe. Abordarea noastră este să le facem pe femei să se simtă uh, în putere, să oferim servicii directe femeilor, să mediem contacte cu rețele de femei în Uniunea Europeană și în statele membre, la nivel național, regional, local, dar și european. Acest lucru este foarte important. Să vă dau un exemplu practic din Grecia. Am lucrat cu acest model de mulți ani pentru a crea centre de resurse pentru femei. Tema este să ne Uh, concentrăm asupra ocupării forței de, forței de muncă și asupra antreprenoriatului. Să sprijinim uh, grupuri de femei, uh, să sprijinim femei și să facem formări pentru a îmbunătăți competențele astfel încât aceste femei să poată reintra pe piața locurilor de muncă. Din 351 de femei, rezultatele au fost următoarele. 143 de femei și-au găsit un loc de muncă, 63 de femei și-au creat propria afacere, 7 femei uh, șapte cooperative rurale conduse de femei au uh, beneficiat de afaceri uh, în plus în urma acestor acțiuni. Un alt exemplu din Suedia, un un exemplu de acțiuni specifice pe bază de gen care au început în 1995. Bunele practici uh, au fost asigurate și prin uh, contribuția statului. S-au oferit uh, fonduri publice pentru activități la nivel regional, uh, național și local. Agenția suedeză pentru economie și creștere regională, pentru creștere regională și economică uh, a oferit fonduri așadar pentru aceste centre de resurse pentru femei, lucru care este prevăzut și în legislația suedeză pentru egalitate de gen. Pentru perioada de programare 2010-2012, guvernul a alocat 3,3 milioane de euro anual ca finanțare de bază și cofinanțare pentru FEDER și alte uh, fonduri europene. Sarcinile acestor centre de resurse pentru femei includ uh, antreprenoriatul și inovația, faptul că femeile trebuie să participe la piața locurilor de muncă da, și asta într-un mod transversal. Apoi accesibilitatea. Asta înseamnă sectorul TIC și uh, infra, infrastructură care să permită uh, femeilor să ajungă la locul de muncă, dar și munca de acasă. În plus, uh, cooperarea transnațională și dezvoltarea rurală. Recomandările noastre în cadrul acestui proiect WINET 8 sunt următoarele. Am avut patru uh, mese rotunde europene și vom avea uh, um, astfel, vom mai avea astfel de reuniuni astfel încât uh, care vor fi pregătitoare pentru uh, recomandările finale pe care le vom prezenta. Oricum avem aceste recomandări și anume să se creeze o platformă europeană a actorilor uh, din domeniul egalității de gen, uh, să promovăm acțiuni specifice de gen și să se acorde uh, bugetul necesar pentru a sprijini participarea femeilor la piața locurilor de muncă, integrarea dimensiunii de gen pentru a se asigura partajarea informațiilor, luarea în considerare a dimensiunilor de gen în toate politicile europene și în toate uh, statele membre. Indicatori uh, foarte clari um, și măsurabil trebuie să existe. S-ar putea crea un uh, centru de excelență pentru a asigura cooperarea și influența crescută în acest domeniu. Concluziile finale. Winet 8 uh, s-a stabilit în statele membre unde angajamentul uh, față de principiile integrării dimensiunii de gen, dar și finanțarea pentru acțiuni pozitive uh, au avut loc, așadar rezultatele și impactele impact, uh, rezultatele și impactul acestor măsuri um, duc la schimbări reale. Tot uh, ceea ce urmărim noi este să creștem um, competitivitatea și să ajungem la creștere economică. Segregarea și lipsa implicării femeilor costă uh, Uniunea Europeană miliarde se va crește competitivitatea regională prin investiția în integrarea dimensiunii de gen. Practic, este vorba de o investiție în acest uh, domeniu, care este o investiție care face mult sens. Vă mulțumesc. Acum, doamna Ruminska Zimni. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să felicit Comisia pentru organizarea acestei uh, audieri, pentru că acest element este vital pentru succesul viitoarei politici de coeziune. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră câteva dintre experiențele mele și mm, experiențele pe care le-am avut la nivelul negocierilor interguvernamentale și în cadrul Națiunilor Unite. Vreau să vă spun care este, din punctul meu de vedere, principala problemă a politicii de coeziune atunci când vorbim despre dimensiunea de gen. Dacă vedem care sunt uh, rezultatele în ceea ce privește excluziunea sau sărăcia, aceste probleme sunt abordate, însă în ceea ce privește economia, cu excepția ocupării și a spiritului antreprenorial, acesta nu ține cont de gen și aceasta face ca această problemă a dimensiunii de gen să fie în afara inițiativelor de coeziune care se centrează pe priorități ale statelor membre, creșterea, inovația și competitivitatea. Și aceasta face ca problemele de gen să nu aibă alocările necesare. Dacă citim cel al cincilea raport asupra coeziunii teritoriale și economice, e clar că analiza surselor de creștere economică a resurselor umane, inovație și competitivitate nu includ o dimensiune de gen. Un lucru surprinzător chiar atunci când vorbim despre capitalul uman care nu a fost defalcat pe gen. Într-adevăr, se recunoaște rolul femeii în în ceea ce privește ocuparea și care poate afecta creșterea economică. Însă atunci când se evaluează impactul politicilor de coeziune din punctul de vedere al oportunităților legale, aceasta se face sub semnul cadrului social. Și acest lucru este surprinzător pentru că de fapt există un impact asupra performanței economice. Aceasta întărește percepția comună că dimensiunea de gen este doar o problemă care ține de drepturile omului și am putea să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru. Unul dintre motive este că ă, se presupune că economia este neutră din punct de vedere al genului. Părinții economiei elaborau sistemul și mecanismul uh, economic al instituțiilor și așa arăta lumea practic în urmă cu 200 de ani înainte. Femeile erau la bucătărie, aveau grijă de familie, aveau munci neplătite, în timp ce bărbații erau cei care uh, erau la locul de muncă. Însă lucrurile s-au schimbat și cu toate acestea, factorii de politică n-au recunoscut importanța genului în cadrul politicilor economice și a științelor economice în general. Iată de ce, dacă vorbim despre dimensiunea de gen la nivel economic în politicile de coeziune, politicienii și parlamentarii întreabă ce are de-a face genul cu toate acestea, cu competitivitatea și cu creșterea economică. Și, în general, această dimensiune este lăsată undeva la margine în documentele strategice și uh, la fel se întâmplă și cu fondurile rezervate acestora. Dacă vedem care este percepția, practic egalitatea de gen este un cost la buget făcut în numele justiției sociale, un cost pe care multe țări nu sunt dispuse să și-l asume, în special în aceste momente de austeritate bugetare. În perioada 2000-2006, Fondul Social European a cheltuit doar 7% din fondurile totale pe dimensiunea de gen și aceasta includea și uh, cheltuieri legate cu reconcilieri uh, la nivelul familiei și la locul de muncă. Care este însă situația în ziua de astăzi? Dacă vedem poziția economică a femeii în ziua de astăzi, acesta este un potențial neutilizat pentru creșterea economică în Europa. Colegii Uh, care au prezentat experiența lor din zona Mării Baltice au vorbit deja despre acest lucru. Însă, în primul rând, aceasta este o nouă forță de muncă, un lucru care este deja prezentat în strategia europeană pentru ocupare, cu excepția imigrației, bineînțeles. Dar ceea ce lipsește, lipsește aici este contribuția femeii în ceea ce privește egalitatea de gen. Ce aduce femeia în plus în ceea ce privește stil de management, priorități, uh, patternuri de producție, bunuri și servicii și felul în care ele utilizează și cheltuiesc veniturile. Femeile, în calitate de producători, utilizatori și factori de decizie, ar putea economia să se adapteze și să fie competitivă la nivel global, dar și la nivel regional și local. Cred că acesta este un element cheie Și se spunea că dacă Lehman Brothers ar fi fost în loc uh, de Lehman Brothers, Lehman Sisters, probabil că acest mare eșec ar fi arătat cu totul altfel. Și cred că, într-adevăr, această glumă, să-i zicem, are foarte mare dreptate. Încă un exemplu. Atunci când femeile au o majoritate în uh, multe țări ele reprezintă 60% din populație și cu toate acestea ocupă doar 20-30% din pozițiile la nivel înalt. O adevărată risipă pentru societate, nu doar pentru femei. Ceea ce cred eu că acest element este un element cheie pentru politica de coeziune, e nevoie să se facă o integrare a dimensiunii de gen după 2013, când vom avea o nouă politică de coeziune. Aș vrea să uh, vă spun aici trei experiențe de reușită pe care le-am avut în industrie și care ar putea ajuta la nivelul politicii europene. În primul rând, o inițiativă de uh, școli europene de vară organizate pentru femei. Acestea au fost înființate în 1994 pentru a promova cercetări care să includă dimensiunea de gen în domeniul economic. Acestea sunt școli de vară pentru academicieni, pentru politicieni, dar și pentru alții. Există deja cinci programe care au fost implementate și în 2011-2012 avem acest program macro-regional care se bazează practic pe ideile a două instituții academice a, din Polonia și din Turcia care organizează astfel de cursuri de vară pentru participanți din aceste macro-regiuni. E vorba de acest nou grup de țări care includ, algune, includ unele țări membre, unele țări vecine și țări din Caucaz. Există de asemenea o platformă anuală prin care se discută inițiativa femeilor. E vorba de o inițiativă a oficiului de brevete polonez care ia legătura cu multe oficii de brevete la nivel global și care, în cooperare cu Organizația Mondială pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală, lucrează la acest proiect. Cred că un rol important aici îl are Centrul de Inovație Regională, care participă și el în cadrul acestei platforme. O chestiune care a fost discutată a fost definiția inovației, pentru că, de fapt, femeile au o altă percepție asupra inovației. Această inițiativă este finanțată de Fondul European Structural. În încheiere, aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, concurența femeilor de succes. E vorba de un proiect al mai multor regiuni din Polonia care au ales femei de succes în lumea afacerilor sau din punct de vedere al spiritului antreprenorial. Care sunt însă concluziile și recomandările pentru politica de coeziune și pentru revizuirea acesteia? Cred că Europa nu își poate permite să nu profite de pe urma potențialului uh, reprezentat de femei. Trebuie să trecem dincolo de această neutralitate a politicii. În al doilea rând, al cincelea raport al politicii de coziune nu prevede un cadru de care avem nevoie și există pericolul că atunci când vorbim despre concentrări tematice care sunt susținute în acest raport, să pierdem din vedere dimensiunea de gen care, din punct de vedere social, ar putea fi un element costisitor pe agenda politică. De aceea, revizuirea cadrului financiar legislativ pentru politica de coeziune după anul 2013 ar trebui să fie folosită pentru a include dimensiunea de gen și în politicile de coeziune la nivel economic. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fixeze noi standarde pentru dimensiunea de gen și ar trebui să fie pionier pentru a recunoaște potențialul economic al femeilor. Ar trebui să reacționeze în mod adecvat la nivelul politicilor. Iată de ce, în încheiere, aș vrea să spun trei lucruri. În primul rând, ar trebui să ne schimbăm mentalitatea și cadrul conceptual astfel încât dimensiunea de gen să fie legată de economie. În al doilea rând, ar trebui să includem dimensiunea de gen în cadrul implementării și a procedurilor politicii de coeziune de viitor, incluzând aici și negocierile care vor avea loc. Și, în al treilea rând, ar trebui ca femeile să participe mai mult la nivelul lor deciziei și al implementării. Fără acest factor al sexului feminin n-am putea face progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Eva Ruminska Zimni. Am să dau cuvântul acum doamnei Anne Charlotte Calerstic. Thank you. Vă mulțumesc. Bună ziua. Astăzi reprezint 12 state membre care um, col- colaborează în cadrul unei uh, rețele uh, finanțată de Fondul uh, European Social de la antevorbitori am învățat foarte multe lucruri despre perspectiva de gen în uh, viitorul politicii europene și eu o să, o să vă prezint două scenarii posibile pe viitor, după părerea mea. Următorul diapozitiv, rog. Voi vorbi atât despre um, Fondul uh, Social European, cât și despre Fondul European de Dezvoltare Rurală, care sunt două fonduri foarte importante în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen. În ceea ce privește inovarea și um, creșterea inteligentă ne arată cât de complementare sunt cele două fonduri din punctul de vedere al dimensiunii de gen. Oamenii trebuie văzuți în cadrul unor uh, sisteme și trebuie să vedem și care este efectul uh, sistemelor asupra oamenilor. Dacă am avea o asemenea dimensiune de gen, cred că am avea o mai bună uh, o mai bună creștere economică și o societate mai egală din punct de vedere al genului. Perspectiva de gen este foarte importantă în foarte multe sectoare industriale și acest lucru este, poate fi văzut foarte uh, bine în uh, Norvegia și în Suedia și um, vă voi pune la dispoziție o copie cu mai multe detalii după, dacă doriți. Apoi, integrarea dimensiunii de gen este, um, nu este cel, lucru cel bun, nu este un lucru ca, bun de făcut, ci unul foarte inteligent deoarece integrarea dimensiunii de gen se referă la procesul de învățare și de schimbare și știm că este uh, vorba de procese uh, dificile, indiferent de domeniile la care ne referim. Avem nevoie de foarte multă dedicație pentru acest lucru. Avem nevoie de, de coordonare și de asistență pentru a se bucura de, de succes. Avem nevoie de asumare, de uh, de monitorizare și de, alte, de alți factori importante. În plus, toate experiențele noastre ne arată um, riscul de a, ca obiectivele să se piardă în traducerea implementării politicilor Uniunii Europene. Așadar, nu trebuie să pierdem din ochi firul roșu, deoarece um, dimensiunea de gen este una transversală ceea ce se scrie în, în, în uh, strategia UE 2020 afectează uh, apoi agenda națională. Care este așadar starea acestor, ce ar trebui să se spună în, uh, în această strategie? Cred că ar trebui să se spună că aceste fonduri structurale și mai ales fondul social european au fost foarte important pentru dezvoltarea dimensiunii de gen în Uniunea Europeană. Acest lucru ar trebui să fie subliniat în mod clar. Cu toate acestea, pe baza mai multor evaluări făcute de către Comisie și pe baza unor studii recente, este clar că s-au făcut foarte multe lucruri interesante în statele, în statele membre, încă nu, însă nu există o, o coerență în implementarea acestor politici. Se recunoaște importanța dimensiunii de gen în teorie, însă nu și în viața uh, uh, practică. Uh, foarte multe obiective sunt neutre din punct de vedere al genului, cum ar fi, cum ar fi politica de inovare. Deci nu există un fir uh, roșu, nu există un mecanism de, uh, de, care să asigure uh, stabilitatea. Am văzut de asemenea că multe state membre au pus în aplicare o strategie, mai ales în ultimele faze ale procesului la nivelul proiectelor și a devenit foarte clar pentru noi că prioritatea acordată dimensiunii de gen de către Comisie va reprezenta un factor cheie în procesul punerii în aplicare a acestea de către statele membre. La un nivel mai general, este clar că strategia Uniunii Europene asupra dimensiunii de gen nu are un buget uh, alocat. Pentru a fi pusă în aplicare, depinde de uh, bugetul politicii de coeziune. Fondurile structurale europene, conform reglementărilor actuale, nu au dispoziții clare în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor legate de dimensiunea de gen. Depinde de statele membre de a alege și de a susține unele obiective sau nu. Acum să trecem la următorul punct și marea întrebare legată de evoluțiile viitoare. Momentul uh, actual este foarte critic în ceea ce privește evoluțiile viitoare și sunt posibile două scenarii. Un scenariu este unul în care dimensiunea de gen devine o parte strategică a politicii de coeziune și de creștere a Uniunii Europene. Pentru acest lucru este nevoie de reglementări obligatorii care să fie reflectate și în prevederi uh, financiare în bugetul Uniunii Europene. Punerea în aplicare este ghidată și este asistată și se recunoaște dimensiunea de gen ca fiind un obiectiv integrat. Așadar, um, Există și, altă, există și celălalt uh, scenariu în care nu se, nu se recunoaște acest obiectiv, nu există un buget uh, speci, specific și implementarea este foarte uh, slabă. Se ratează astfel foarte multe ocazii de inovare și de creștere economică putem influența drumul viitor dacă ne asigurăm că există prevederi uh, bugetare în acest sens și pot fi urmați câțiva pași uh, simpli. Um, acești pași sunt uh, prezentați în prezentarea mea și puteți să-i citiți și dumneavoastră în detaliu. puteți să participați și la conferința care va fi organizată pe această temă în 26 mai în Bruxelles. Dacă aveți interes în acest punct de, de în acest domeniu, puteți să vizitați uh, uh, site-ul nostru de internet pe care îl vedeți în documentul dumneavoastră. Și haideți să trecem la ultimul diapozitiv. Doresc să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aici vă puteți înregistra dacă doriți să participați la conferința noastră. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Acum are cuvântul domnul Michael Landabazo, șeful unității de coordonare tematică și inovare de la Direcția Generală Regio de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Three speakers, excellent speakers. Mi s-a cerut să reacționez la ceea ce au spus uh, cele trei vorbitoare. Am, voi face asta și apoi vă voi spune ce facem noi în acest domeniu. Din ce am auzit, uh, dincolo de a fi un drept fundamental, o valoare fundamentală a Uniunii Europene și un obiectiv orizontal pentru fondurile structurale, așa cum este prevăzut în articolul 16 din regulamentul general, întrebarea care se ridică este integrarea dimensiunii de gen are o legătură cu abordarea teritorială, este în legătură cu dezvoltarea economică așa cum este văzută în fondurile structurale? Răspunsul nostru la aceste întrebări este un clar da. Din ce am auzit uh, cu privire la acest spuneau Brit Marie și uh, uh, uh dimensiunea, integrarea dimensiunii de gen nu este... Ia, ia în considerare aspecte de spațiu. Există o dimensiune regională aici. Am făcut un studiu de curând care a demonstrat foarte clar că Uh, există diferențe între antreprenoriatul uh, condus de, de femei sau de, bărbat, de bărbați și există o diferență între regiunile foarte bine dezvoltate și mai puțin dezvoltate. În regiunile avansate, diferența între bărbați și femei din acest punct de vedere sunt, diferențele sunt mult mai mici și depind de timpul folosit de femei în sân, timpul petrecut de femei în sânul familiilor și numărul de uh, personal pe care îl angajează. Femeile angajează de multe ori mai multe femei. Restul variabilelor erau, erau valabile numai în, uh, în regiunile mai puțin avansate. Al doilea element vine din experiența Winet pe care uh, Fondul uh, European uh, de Dezvoltare Regională îl finanțează. Aceste centre de resurse pentru femei este foarte important ca abordarea în acest domeniu să fie holistică și bazată pe nevoi. Și din nou aici dimensiunea regională este foarte importantă. nu numai din aceste motive ce țin de antreprenoriat, dar și uh, din studiile pe care le vedem, observăm că în zonele rurale, dacă dorim să menținem activitatea economică, și dacă vrem să păstrăm oamenii acolo, trebuie să promovăm și să creăm locuri de muncă pentru femeile care trăiesc acolo. Mi se pare că este o sarcină foarte importantă pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. Al doilea lucru pe care aș dori să vi-l spun se referă la legătura între integrarea dimensiunii de, zen, de gen și strategia Europa 2020, respectiv relevanța integrării dimensiunii de gen. Noi suntem de părere că obiectivul de 75% al strategiei Europa 2020 este, până la urmă, o chestiune ce ține de gen, pentru că statisticile ne arată că dacă dorim să, obținem, să atingem acest obiectiv, trebuie să creștem participarea femeilor la piața locurilor de muncă de la 62-63 cât avem astăzi. De ce este o problemă ce ține de gen? Dacă ne uităm la statistici, ultimele statistici ale Eurostat ne arată că participarea femeilor pe piața forțelor de muncă este invers proporțională cu numărul de copii pe care îl au. Este o corelație opusă față de situația bărbaților. Deci dacă dorim să creștem participarea femeilor la piața, la piața locurilor de muncă, trebuie să facem ceva în ceea ce privește reconcil concilierea vieții profesionale cu, a, cu cea privată. Mm, mă refer aici la rezultate din studiul menționat anterior. Aici aspecte uh, precum uh, infrastructuri sau uh, servicii de îngrijire a copiilor, nu în mod individual, dar făcând parte dintr-o strategie, sunt foarte importante pentru a obține participarea dorită din partea femeilor. În ziua de astăzi, finanțarea unor astfel de infrastructuri se face în proporție de aproximativ 550 de milioane de euro. Există așadar un element de finanțare aici, iar după cum spunea și colega noastră din Polonia, în negocierile din trecut ale programelor operaționale într-o serie întreagă de țări și pot să mă refer la Spania aici, de exemplu, uh, infrastructurile pentru îngrijirea copiilor uh, au fost uh, etichetate ca uh, finanțări uh, din, în spiritul tratatului de la Lisabona. Iar acest lucru nu s-a făcut uh, peste tot. Dar joacă un rol foarte important în concilierea vieții uh, profesionale cu cea privată. Aceste ambiții ale uh, Spania și-a dat seama că fără acest lucru strategia sa națională și obiectivele sale naționale nu ar fi atinse. Foarte important, foarte important și antreprenoriatul în rândul femeilor. Din păcate nu am uh, foarte multe statistici cu privire la cât din jumătate de miliard pe care o investim în uh, uh, noi afaceri ajung la femei. Știm că există bune exemple uh, dar nu avem cifre concrete. Este și uh, motivul pentru care am dat premiul nostru uh, principal, premiul Regio Star, unui proiect care promovează antreprenoriatul în rândul femeilor uh, în Suedia. Un proiect care se referă și care, uh, care se ocupă și de integrarea femeilor prin intermediul microcreditelor. Este vorba de femei uh, marginalizate din um, de uh, etnii diferite. Este vorba uh, de un proiect al acest, de, de acest gen, de centru de resurse pentru femei. Ce, se, ce facem, ce se poate face? Dați-mi voie să vă amintesc că aici uh, Comisia este într-o situație de gestiune comună. Dacă dorim să facem acest lucru, avem nevoie din partea statelor membre de trei lucruri. În primul rând, conștientizare. Conștientizarea posibilităților, a necesității de a investi în aceste domenii în care promovăm uh, dimensiunea de gen. Apoi, voință politică. În timpuri uh, de austeritate trebuie să se ia decizii dure uh, la nivel de uh, guvern și, în al treilea rând, asupra căruia ne concentrăm la comisie, este să știm cum vrem să facem asta. Iar la acest capitol, promovarea uh, dimensiunii de gen, uh, împărtășirea de bune practici, este, uh, ce, sunt aspectele asupra cărora ne concentrăm. Să vă menționez unele uh, lucruri pe care le facem. În primul rând, avem un, nivel la nivel, un grup la nivel înalt cu privire la integrarea dimensiunii de gen, care funcționează de mai mulți ani. Este un for în care solicităm statelor membre să uh, se reunească și să discute uh, cum se poate investi în mod înțelept în acest domeniu. Nu este ușor. Toată lumea este de acord cu declarațiile generale care se fac, însă cum să facem aceste lucruri în practică, e bine, e mai greu să uh, stabilim acest lucru. Integrarea dimensiunii de gen, așa cum este ea prevăzută la articolul 16, 16 uh, prevede integrarea dimensiunii de gen de la începutul unor uh, proiecte și aceasta să continue până la finalul proiectului uh, care se referă la monitorizare și evaluare. Acest grup la nivel înalt, care se reunește anual, este un for în care facem schimb de bune practici, astfel încât statele membre să poată învăța unele de la altele. Ultima astfel de reuniune a avut loc pe 18 martie și am avut oportunitatea să-i ascultăm să le ascultăm pe cele două colege care sunt de față astăzi aici. Am împărtășit învățămintele pe care le-am putut trage din ultimele noastre evaluări. În ultimii doi ani am împărtășit cu statele membre evaluarea uh, asupra perioadei 2000-2006 cu privire la uh, FEDER. Și colegii noștri de la uh, FEDER au uh, împărtășit experiențele, experiențele lor și am împărtășit și concluziile evaluării exante. În aceste reuniuni prezentăm și exemple de bune practici. Ultima dată, Comisia a luat inițiativa de a propune armonizarea uh, prezentărilor acestor uh, proiecte prezentate către diferitele state membre. Am să menționez pe cei care chiar au avut unele proiecte bune. Știm că Spania, Polonia, Finlanda și Portugalia vor uh, face evaluări naționale cu privire la dimensiunea de gen. Iar acest grup, uh, la nivel înalt, oferă oportunitatea de a împărtăși concluziile acestor evaluări. Bineînțeles, trebuie subliniat faptul că ceea ce știm este ceea ce ne spun statele membre, dar și uh, ce, uh, ce încercăm noi să aflăm. Am trimis uh, statelor membre o invitație să definească, prin articolul 66.2, în statisticile lor, atunci când este posibil, cred că aceasta este formularea, deci să definească, uh, să rafineze statisticile uh, și în funcție de gen. Nu toate statele membre fac acest lucru. Așadar, noi asta facem, încercăm să difuzăm bunele practici, încercăm să incorporăm în instrumentele noastre de învățare, cum ar fi site-ul nostru uh, Uh, aceste bune practici, uh, oferim o platformă de exprimare pentru uh, cei care duc la bun sfârșit aceste proiecte și, în plus, folosim asistența tehnică pentru a ajuta statele membre să-și creeze propria platformă internă, pentru că fiecare țară are specificitățile sale în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen. Există cazuri în care, prin asistența tehnică, la nivel de stat s-a creat o astfel de platformă care asistă la integrarea dimensiunii de gen în programele operaționale. Iar în această platformă sunt invitate regiunile împotriv, împreună cu statele membre, cu guvern, guvernele și cu um, instituțiile ce reprezintă femeile. Deci aceste grupuri se reunesc pentru a vedea Uh, ce măsuri se pot lua și ce uh, lucruri concrete pot fi făcute pentru a pune în practică bunele intenții din aceste reglementări. Pentru a concluziona, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că din cele trei elemente menționate aici uh, cu privire la schimbarea mentalității, includerea dimensiunii de gen și aducerea femeilor în poziții de luare de decizii, E bine, cred că suntem activi în acest sens, ne dăm silința, evident nu suficient uh, la primele două. Un lucru pe care aș dori să-l spun pentru că cred că este foarte important, când este vorba de concentrare tematică, nu cred că este o, con o contradicție între concentrare tematică și integrarea dimensiunii de gen. Noi credem că uh, această integrare a dimensiunii de gen ar trebui să fie o prioritate orizontală, nu o temă separată. De exemplu, la ultima reuniune a grupului la nivel înalt cu privire la integrarea dimensiunii de gen, am avut un exemplu excelent cu privire la modul în care uh, uh, dimensiunea de gen a fost integrată în momentul construirii unui metrou. Um, iar anterior avusesem exemple similare uh, cu privire la alte tipuri de infrastructuri. Așadar, integrarea dimensiunii de gen este uh, orizontală și poate avea loc. Obiectivul nostru este să îmbunătățim eficacitatea utilizării fondurilor și credem că există posibilitatea de a face acest lucru în practică. Vă mulțumesc foarte mult și sper că v-am răspuns la întrebări. Okay, thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Michel Landavaso. Ar vrea să dau cuvântul acum membrilor comisiei, doamna Elizabeth Leiter. Vă mulțumesc, domnule președinte doresc să vă mulțumesc uh, pentru faptul că acest punct uh, de pe ordinea de zi a avut un loc atât de important pe ordinea de zi, deși se pare că nu există uh, interes prea mare. Cred că avem foarte multe lucruri de recuperat în acest domeniu și acest lucru a devenit clar în urma prezentărilor pe care le-am avut aici. Există un potențial mult mai mare în acest domeniu. Se pare că um, această uh, clauză mijlocie pe care am uh, obținut-o foarte greu nu este uh, suficientă. Ne-am luptat pentru amintirea integrării dimensiunii de gen și abia în ultimul moment, în ultimele negocieri cu Consiliul, s-a, s-a amintit acest lucru. Se pare însă că nu este suficient dacă angajamentul este prea, prea mic. Uh, Trebuie să spun că mă bucură faptul că Comisia, prin acest grup de lucru la nivel înalt, are, a creat un instrument uh, unde se întâmplă foarte multe lucruri și prin intermediul căruia statele membre au posibilitatea să participe la acest lucru. Am auzit uh, multe exemple foarte bune um, și proiectele finanțate sunt proiecte uh, pilot și vedem foarte clar ce posibilități există și cât de importante sunt aceste proiecte. Acum este important să ne gândim la ce vom face pe viitor. Acest grup de muncă la nivel înalt a arătat uh, întotdeauna, a dat exemple referitoare la elementele cheie. Și trebuie să spun că în ceea ce, pe baza documentelor și informațiilor mele, um, această clauză Această clauză este foarte importantă, însă trebuie să fie uh, luată în seamă de către, de către comisie și nu trebuie să spună că o va avea în vedere abia în momentul în care se pune în aplicare și apoi nu se ajunge deloc la această uh, situație. Deci, cred că până la urmă, indiferent de formulare, acest lucru trebuie să se reflecte în, în realitate. În uh, situația din uh, Spania este mult mai uh, diferită decât cea din Germania, de exemplu. Există acolo un grup de lucru care se ocupa doar cu dimensiunile de gen și uh, experiențele respective au fost folosite nu doar în cadrul uh, proiectelor europene, ci și în cadrul proiectelor naționale. Stimați colegi, am uh, organizat un scurt briefing, un text în care uh, sunt prezentate pur și simplu foarte clar care sunt uh, instrumentele posibile, care nu costă foarte mult, dacă există voința politică, uh, pentru, pentru aceasta și din acest punct de vedere pot să sprijin Comisia Europeană. Și aș dori să spun un lucru. Clar, și Comisia are rolul ei. Și Comisia trebuie uh, să spună că nu mai, uh, nu mai permite niciun fel de analiză în care nu se amintește dim- dimensiunea de gen. Cu toate acestea, Comisia uh, este cea care, până la urmă, nu respectă clauza uh, transversală. De aceea, la punctul 5, de exemplu, uh, trebuie să existe această cerere. Cred că exemplul din Spania arată foarte clar um, ce beneficii mari pot fi obținute cu costuri și cu eforturi reduse. Și trebuie să atragem atenția asupra faptului că majoritatea statelor membre spun că dimensiunea de gen se încadrează în responsabilitățile fondului social, de fondului social european și nu în uh, responsabilitatea fondului european de dezvoltare rurală. Dar există exemple din Polonia care uh, ne arată exact contrariul. Vedem cât de important este acest uh, sprijin în ceea ce privește pornirii unei afaceri. Există un uh, exemplu foarte bun din uh, Bremen și cei care sunt interesați aș putea celor care sunt interesați aș putea să le dau un link pe internet pentru a vedea exact care sunt efect, concrete în ceea ce privește efectele concrete asupra, asupra participării femeilor pe piața de lungă. În, în Bremen, de exemplu, există un bonus pentru întreprinderile uh, care sprijină participarea femeilor și pot să vă spun că s-a ajuns la următoarea concluzie. În Germania există o problemă deoarece nu doar uh, aspectul legat de îngrijirea copilor este important, ci cel mai important aspect se leagă de segregarea care există pe, pe piața muncii. Femeile au acces la doar 90 de meserii pe piața muncii și este vorba de uh, profesii care sunt foarte uh, prost plătite. Uh, lucru care are apoi consecințe directe asupra sărăciei și sărăciei în cadrul vârstei uh, înaintate a femeilor. Este un lucru care a devenit foarte clar în urma analizei din uh, Bremen, un lucru de care nu s-a ținut seama suficient până în acest moment. Am detaliat acest, toate aceste puncte, am numit aceste exemple cunoscute de altfel și acum este ceea ce este important este ca aceste exemple și aceste Uh, experiență care au reșit atât de clar în urma acestor uh, studii și aș dori să um, subliniez cât de importante sunt aceste rezultate pentru noi. Noi ce trebuie să facem acum? Trebuie să ajungem în situația în care atât Comisia în munca ei și în propunerea pe care o face și în formularea acestor uh, propuneri să țină seama de aceste uh, exemple. Parlamentul trebuie să fie suficient de, de curajos să spună, um, să se refere la, la obligativitatea statelor membre de a pune în aplicare dimensiunea de gen și apoi trebuie să, să folosim, um, să folosim posibilitățile uh, tehnologice și după părerea mea, um, îmbunătățirea situației în statele membre poate să înceapă din acest moment și lucrurile sunt, uh, sunt uh, ușurate dacă există și ajutor tehnic. Desigur, este clar că în acest moment avem nevoie doar de voința politică în acest sens. Și apoi este foarte clar că, că rezultatele acestei, acestui grup de muncă trebuie să se reflectă și în, uh, în uh, Consiliu pentru a ajunge la o formulare mai bună care să asigure un, uh, un succes. Aș dori să mă refer la un lucru care a devenit clar în urma unei prezentări um, efectuate în cadrul acestui grup um, de lucru la nivel înalt. Este vorba de valoarea adăugată statele membre trebuie să conștientizeze faptul că trebuie să existe statistici specifice uh, de gen și trebuie să fie conștientă de faptul că dacă există acest lucru, uh, rezultatele um, devin unele exponențiale, se ajută intrarea femeilor pe, pe piața de muncă. Deci există într-adevăr o adevărată plus valoare europeană și trebuie să insistăm pe acest punct, deoarece unul din efectele insistențelor noastre este că criteriile strategiei 2020 pot fi atinse mult mai ușor fără uh, costuri foarte mari, deoarece este vorba de aspecte tehnice, de aspecte legate de pregătirea celor din administrație sau pur și simplu de dorința politică de a pune în aplicare toate aceste lucruri. Vă mulțumesc. Domnul Sean Kelly, vă rog, are cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Pe scurt. În primul rând, sunt absolut de acord cu acest concept al includerii dimensiunii de gen. Dacă dorim să îndeplinim obiectivele strategiei 2020, dacă dorim competitivitate pentru UE, va trebui să folosim tot potențialul pe care îl avem al resurselor noastre, resurse naturale și, bineînțeles, resurse umane. Aceasta include și femeile alături de bărbați. Altfel nu vom atinge obiectivele, nu vom fi competitivi, deci trebuie să dăm mai multă putere femeilor. Și aceasta în special în acele domenii unde ele se simt mai în largul lor. Deseori vorbim despre egalitatea de gen în toate domeniile. Acesta este un nonsens pentru mine, pentru că lucrul cel mai important este să se acorde mai multă putere femeilor în acele domenii în care sunt în largul lor și pot aduce contribuția lor mai mare. Nu știu, de exemplu, în uh, industria construcțiilor de clădiri, câte femei ar dori să uh, participe mai mult în acest sector de activitate. Există însă alte sectoare de activitate unde sunt deficiențe foarte mari, în special în ceea ce privește spiritul antreprenorial. S-a vorbit despre Lehman Brothers aici. Și, într-adevăr, lipsa de femei în lumea de afaceri este o adevărată problemă. Am văzut acest lucru și în Irlanda. Dacă n-am fi avut atâtea consilii de administrație dominate de bărbați, probabil că n-am fi ajuns la aceste probleme. Va trebui deci să facem multe eforturi pentru ca femeile să fie mai, pre, mai bine reprezentate și să îmbunătățim situația lor în domeniul antreprenoriatului. M-am inspirat și într-un text trimis de o prietenă de-a mea din Irlanda, în care se vorbea despre uh, Consiliul de Inovație I-am povestea cazul unei persoane care a avut probleme pentru a începe o afacere și care acum are un succes foarte mare. Într-adevăr, sunt de acord, trebuie să vedem ce schimburi de experiențe și ce oportunități ni se oferă. Și în politică, aici la Parlamentul European vorbim despre dimensiunea de gen și uh, dorim și aceasta pentru că avem multe femei aici la Parlamentul European. Dacă am fi dominați de bărbați, lucrurile probabil ar sta cu totul altfel. Acest lucru ar trebui să se întâmple la nivelul statelor membre, la nivel local, regional, european, în toate instituțiile. Dacă facem așa, atunci femeile și bărbații vor fi o parte integrantă și vor asigura îndeplinirea strategiei 2020 și o funcționare bună a Uniunii Europene în care să se asigure cu adevărat egalitatea de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lucasierska. Mulțumesc, domnule președinte. și deci eu sunt uh, foarte mulțumită de această dezbatere de astăzi. Este vorba de o adevărată problemă care există în statele membre și sunt de acord cu comentariile făcute din noastră și anume că femeile nu sunt destul de bine reprezentate pe piața muncii. Există aici un adevărat potențial care nu este bine utilizat și în anumite regiuni activitatea femeilor este subutilizată. Aș putea să vă spun, drept exemplu, că în ultimii 15 ani s-au schimbat foarte multe, însă cum se poate explica acest fenomen? Pentru că femeile nu sunt mai puțin formate decât bărbații, de multe ori ele sunt mai bine reprezentate în uh, facultățile de litere decât uh, în universitățile politehnice. Și știm foarte bine că studenții din aceste universități politehnice sunt cei care au cele mai multe probabilități de a găsi un loc de muncă bine plătit. E vorba aici și de stereotipuri femeia care este văzută în general acasă, având grijă de familie și de copii. Nu este peste tot acest lucru, dar în special în zonele rurale și în anumite regiuni, adevărat că predomină aceste stereotipuri. Ar trebui deci să acordăm un mai mare accent uh, considerațiilor de natură, viață privată și concilierea cu viața profesională. Ar trebui să vedem cum îi putem educa pe copiii noștri pentru a schimba mentalitatea și, de asemenea, noi, femeile ce îi putem învăța pe copiii noștri atunci când noi lucrăm. Avem nevoie de o abordare a angajatorilor, o abordare a chestiunilor legate de căsătorii, de sarcini, de posibilitatea de a avea copii. Toate aceste probleme nu apar niciodată în uh, viața profesională a bărbaților, ci pentru femei. Până la urmă există o altă problemă, egalitatea uh, salariilor pentru că salariile sunt diferite între bărbați și femei pentru aceeași muncă uh, prestată. De aceea cred că trebuie să intervenim, pentru că altfel nu vom reuși niciodată să întărim rolul femeii pe piața muncii și să întărim rolul lor social. Și aș vrea să vă dau un alt exemplu. Un exemplu care n-a fost uh, prezentat până acum astăzi. Este vorba de rețelele de întrajutorare între femei. Deseori, femeile spun că preferă să lucreze la serviciu mai degrabă cu bărbații decât cu femeile și în special în cadrul concursurilor, a procedurilor de recrutare, de exemplu, femeile preferă să angajeze bărbați decât femei. În principiu, nu dispunem de statistici în legătură cu aceste proceduri de recrutare. Dacă am avea astfel de date statistice, cred că ele ar fi ilustrative. Iar, uh, după cum vedeți, uh, potențialul uh, feminin este practic nefolosit la nivelul la care ar trebui. Presiunile noastre asupra politicienilor cred că ar putea schimba situația. Bineînțeles că trebuie să alegem proiectele cele mai bune în cadrul fondurilor europene, însă cred că ar trebui în același timp să se acorde anumite prime proiectelor propuse de femei. Așa cum a spus doamna Schröter, a, dânsa a făcut, uh, a dat exemplul unei companii a, uh, care era privilegiată pentru că avea foarte mulți angajați femei. Doamna Cran. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să continui cele spuse de Elizabeth Schroeder înainte. Trebuie să spun că deja sunt de 20 de ani în, par- în acest parlament și nu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri. La fiecare 2-3 ani discutăm în uh, Comisia Regii despre uh, situația femeilor, despre egalitatea între bărbați și și dintre, dintre femei și bărbați. Și aș dori să mă adresez aici comisiei. Îmi pare foarte rău. Am uh, reușit în urma unor uh, lupte puternice să amintim această dimensiunea de gen ca uh, aspecte orizontale în politica de, de coeziune. În 2006 am fost raportoare în ceea ce privește um, liniile directoare strategice. Și acolo am avut dificultăți să hotărâm ca Comisia să respingă programe operaționale dacă dimensiunea de gen nu este luată în considerare în aceste programe. Comisia ne spune acum că, da, un exemplu bun este uh, Spania, însă nu ni se prezintă situația care nu este atât de, de bună pot să vă spun, de exemplu, că în Germania nu funcționează lucrurile deloc bine și nu vreau să mă gândesc și în alte, la alte regiuni unde nu, nu funcționează lucrurile. Și dacă ne aflăm în aceeași situație în anul 2013, cred că ne vom reîntâlni și în 2015 și în 2016, vom purta aceleași uh, discuții și vom da din nou uh, exemplele pozitive. Desigur, există oameni care au o atitudine responsabilă față de dimensiunea de gen, însă acest lucru nu este uh, suficient. Uh, trebuie să avem uh, la dispoziție instrumente eficiente și, după părerea mea, Comisia are o responsab- uh, responsabilitate foarte mare aici. Nu trebuie să ne dea doar uh, vorbe frumoase, ci trebuie să ai atitudine, să spună da, așa nu mai, poate, așa nu mai pot continua lucrurile. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Din păcate, nu am uh, suficient timp la dispoziție pentru a da experților cuvântul pentru două minute, de exemplu, două, trei minute. Poate unul dintre dumneavoastră dorește să facă un, uh, un comentariu scurt. I agree with all of you. Sunt de acord cu toți dintre dumneavoastră. Cred că este foarte important să întărim și să luăm în serios uh, punerea în aplicare, implementarea uh, dimensiunii de gen în, uh, în uh, fondul social-economic pentru a avea o Uniune Europeană competitivă. Acum este uh, timpul să trecem la acțiune și de aceea există acest uh, proiect WINET. Nu putem să ne, să ne permitem ca și peste 20 de ani să discutăm același aspect. Cred că am discutat uh, destul deci noi, experții, vă sprijinim din acest punct de vedere. Da, mulțumesc. I think this is really... Sunt de acord cu acest lucru. Cred că este timpul potrivit, odată cu revizuirea politicii de coeziune. Așadar, cred că este momentul oportun pentru a se include în mod formal în proiect dimensiunea de gen, pentru a ne asigura că există mecanismele necesare și cred că este nevoie de poziții foarte clare la masa de negocieri cu privire la ceea ce dorim să facem în acest proces. Iar aici avem o serie întreagă de experiențe, UINET, uh, grupul la nivel înalt. Avem așadar experiențe pe care le putem împărtăși și sperăm că vor fi luate în considerare. Vă mulțumesc, spune președintele. Din, în numele uh, comisiei noastre aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul diverse. Aș dori să vă informez cu privire la deciziile luate de coordonatori în ceea ce privește alocarea rapoartelor și avizelor. Avizul cu privire la mobilizarea Fondului European de Solidaritate cu privire la inundații în Slovenia, uh, Slovacia și Croația în 2010 urmează un vot înainte de 21 iunie. Vom trimite o scrisoare de, prin care spunem că nu ne opunem utilizării acestui uh, fond. În ceea ce privește procesul de evaluare reciprocă a uh, directivei cu privire la servicii, grupul va informa, grupurile vor informa secretariatul până la finalul săptămânii dacă sunt interesate. În ceea ce privește raporturile din proprie inițiativă, coordonatorii au făcut schimb, cu privire, schimb de opinii cu privire la propunerea verzilor, cu privire la o, macro, la o strategie privind macroregiunea în zona, macroregiune în zona mediterană. Neajungându-se la un acord, s-a propus uh, rediscutarea acestui subiect în uh, reuniunea următoare. PP-ul a uh, făcut o propunere uh, cu privire la achizițiile publice grupul socialiștilor și democraților a menționat că va uh, uh, pre pregăti propuneri pentru reuniunea următoare. Grupurile vor pregăti propunerile lor și le vor trimite la secretariat înainte de, viitoarea, de următoarea reuniune. În ceea ce privește pachetele legislative pentru uh, perioada post-2014, deciziile vor fi luate săptămâna viitoare s-a căzut de acord ca următoarea reuniune a coordonatorilor să aibă loc pe 9 mai la ora 19 la Strasburg. Vă mulțumesc! Reuniunea aceasta se suspendă. Vă mulțumesc!